Good morning, ladies and gentlemen. Bună ziua, doamnelor și domnilor. Mulțumesc uh, pentru prezența atât de matinală. Începem foarte devreme. Astăzi avem o ședință extraordinară a Comisiei Regii. Vă rog să vă, luați, uh, să vă ocupați locurile astfel încât să putem începe fără să ne irosim uh, timpul. It is only half past eight, Este doar 8 și jumătate, dar vă mulțumesc oricum pentru că ați venit și pentru că sunteți atât de activi la comisia noastră. Deschidem reuniunea Comisiei Regii de astăzi și trecem la punctul 2, care este adoptarea proiectului de agenda. Puteți să acceptați această agenda pentru reuniunea de astăzi? Nu sunt comentarii, vă mulțumesc. Așa că agenda a fost adoptată. Dacă urmăm agenda, următorul uh, punct este adoptarea unui calendar provizional pentru următoarele reuniuni ale regii pentru 2019. După cum vedeți, uh, singura modificare la această nouă propunere este că am eliminat uh, vinerile. Cred că putem să ne organizăm bine și fără vineri. Dacă e nevoie, vom putea să organizăm reuniuni extraordinare vinerea, dar eu nu cred că este nevoie să fim aici uh, vineri. Este acceptabil pentru toată lumea? Putem să adoptăm această modificare? The second part for 2019 is... A doua uh, parte a Uh, programului pentru 2019 va face obiectul dezbaterii pentru următoarea ședință, deci uh, după alegerile din uh, mai-iunie. Practic, din 1 iulie încolo e prevăzut calendarul când se va uh, alege următoarea comisie, deci avem doar prima jumătate de an. Cu toții sunteți de acord cu această propunere? Văd că da. Bun, putem continua atunci cu uh, ordinea de zi. N-am nimic la comunicările președinției. Probabil voi avea ceva de anunțat la ședința următoare din uh, octombrie. Acum trecem la primul punct uh, de pe ordinea de zi din această dimineață, examinarea proiectului de aviz privind propunerea de regulament al Parlamentului și Consiliului Orizont Europa programul cadru pentru cercetare și inovare. E unul dintre programele legat, legate de cadru financiar multianual. Comisia competentă este Comisia ITRE. Am pregătit uh, avizul comisiei noastre. Raportor pentru aviz este domnul Van Nistelrooy, căruia îi dau cuvântul acum fără întârziere ca să ne prezinte proiectul de aviz. Vă rog. Mulțumesc uh, foarte mult. Bun venit Uh, la dis de dimineață. Mă bucur că începem cu un punct pozitiv. Uh, acest dosar ne preocupă de uh, ani de zile. În orice caz am primit și documentele. O să vorbesc în limba olandeză. Nu vorbim aici despre o revoluție, ci propunem o revoluție din punct de vedere al politicilor. Cred că politica de coeziune regională poate să fie mai performantă atât la nivel de regiuni cât și de orașe și uh, municipalități, mai ales uh, ținând cont de programele cadru. Uh, uh Orizont Europa este unul dintre aceste uh, uh programe. Orizont 2020 va uh, expira și va trebui să trecem la uh, o nouă perioadă de uh, planificare pentru Orizont uh, Europa. Am primit uh, orientări uh, și linii generale, acum trebuie să uh, ajungem la forma finală pentru acest uh, program cadru de cercetare și inovare. Uh, pentru a ne asigura că politica de regională are un impact mai puternic uh, în contextul noii politici agricole comune. E bine că avem ceva timp la dispoziție, am avut timp în vacanță, în vacanța de vară și sper că toată lumea a citit documentele. Um, am avut la dispoziție un raport nu foarte subțire care, evoluia, care evaluează programul Orizont 2020 uh, și care prezintă și uh, perspectivele financiare pentru următoarea perioadă financiară. Acest uh, uh studiu nu a fost uh, Uh, pregătit de către noi, uh, ci efectuat la cererea Comisiei. Și dacă vă uitați la capitolul sinergii, vă dați seama că peste tot în raport se spune că fondurile regionale au o contribuție extrem de importantă la inovare. Uh, cunoștințele necesare lumii digitale și tehnologice în care trăim Uh, pot uh, fi încurajate prin uh, politica de coeziune, sigur cu consecințe foarte clare asupra politicii de creștere și de ocupare. Deci, în raport se scrie negru pe alb că toate aceste măsuri au fost îmbunătățite de-a lungul timpului și deci că politica de coeziune a devenit tot mai performantă. În raport se spune că trebuie să acordăm o atenție sporită uh, nivelului regional și am spus uh, uh, înainte că programul Orizont 2020 este extrem de complex, de stufos și faptul că se pune accent pe abordarea regională mi se pare o idee foarte bună. Avem parteneri în regiuni, în faimoasele hub pentru inovare Trebuie să continuăm, deci, în acest spirit. Să continuăm cu formarea, cu pregătirea. Uh, de asemenea, trebuie să încurajăm în continuare spiritul uh, antreprenorial și să ajutăm uh, mediul de afaceri și pentru a ne atinge obiectivele, transmiterea obiectivelor, respectarea principiilor dezvoltării durabile, după aceea protecția climei și a mediului, dar și alte obiective pe care le-am stabilit. Acestea sunt concluziile care figurează în uh, studiul pe care le-am citat, să vedem însă cum putem să trecem uh, de la vorbe la uh, fapte, cum putem propune măsuri, măsuri concrete și asta trebuie să încercăm. Am uh, pregătit și un calendar, dar încă o dată contribuția noastră cea mai importantă, valoarea adăugată cu care putem veni noi, comisia noastră, o reprezintă dimensiunea teritorială și tocmai asta am încercat în avizul meu. Uh, Uh, am încercat să introduc cât mai clar uh, această dimensiune teritorială. ca sugestie pentru uh, raportul de la Comisia ITRE. În raportul colegului Dan Nica, considerăm că Comisia ITRE trebuie să țină cont și de dimensiunea teritorială. Practic, acum mai mult decât oricând. Tot timpul s-a vorbit despre excelență, În uh, programul Europa 2020, 90% uh, din uh, bani trebuie să fie investite în statele membre pentru ca studenții bulgari, de exemplu, să facă studii în alte țări, dar să vedem cum, ce evoluează, cum evoluează situația, ce va face studentul bulgar care a studiat în, într-un stat membru după terminarea studiilor, se va întoarce acasă sau va rămâne în țara în care a făcut studiile și așa mai departe. Nu trebuie ca Europa să fie uh, dezechilibrată, nu trebuie să asistăm la o uh, concentrare prea mare doar în anumite state membre, trebuie să încurajăm uh, echilibru, trebuie să ne asigurăm că cunoștințele sunt echitabil împărțite între toate statele membre prin programele pe care le finanțează Uniunea Europeană și acesta este scopul acestor centre de excelență. E foarte important să obținem acest echilibru, această repartizare egală între statele Europei și cred că nu trebuie să ne uh, ascundem uh, după deget și să spunem că uh, dacă în anumite uh, părți în Europa se practică excelența, totul va funcționa de la sine. Nu, cred că trebuie să avem un echilibru peste tot în Europa programul uh, Orizont Europa, pe lângă această dimensiune a excelenței, trebuie să pună accentul pe uh, inovare, Europa uh, inovativă. Sigur, trebuie să-i uh, sprijinim pe cei mai buni. Există Consiliul de Inovare care beneficiază de uh, un buget propriu, însă cred că trebuie să uh, acționăm la nivel de orașe și de regiuni, pentru că noi cooperăm strâns și direct cu nivelul teritorial și trebuie să recunoaștem că doar orașele, municipalitățile, regiunile pot să pună în aplicare cunoștințele descoperite deci uh, Consiliul European de Inovare este foarte important, însă trebuie să uh, stimulăm uh, legătura între acest Consiliu și nivelul regional. Cred că nu trebuie să rămânem doar în vârful piramidei, trebuie să coborâm spre baza ei și de aceea am pus atât de mult în avizul meu accentul pe dimensiunea teritorială și uh, regională. am încercat să vedem cum fondurile europene pot fi cheltuite cât mai uh, chipzuit și mai eficient. În uh, programul Orizont Europa se propune ca uh, banii de la fondurile sociale FS Plus sau FEDER trebuie să fie transferate la programul Orizont. Deci acest transfer se are loc la nivel european. Am discutat cu colegii de la ITRE și cu raportorii de la noi ca să vedem cum putem să obținem o sinergie cât mai bună și consecința a fost că nu se mai face transfer la nivel european. De exemplu, Federul deci din fondul FEDER, deci dacă considerați că în uh, orașul dumneavoastră sau în regiunea dumneavoastră e nevoie de finanțare, de investiții din uh, acest fond, prin acest uh, orizont Europa se poate obține finanțarea necesară. Dar încă o dată, transferul nu se va face la nivel uh, european, uh, ci uh, transferul se va face la nivel de stat membru în baza unei formule specifice care va fi preluată de către regulamentul pe care îl vom dezbate în viitorul apropiat la comisia noastră. Deci, iată, perspectivele pe viitor sunt pozitive. Pentru noi este foarte important ca din perspectiva coeziunii să Uh, analizăm uh, foarte bine situația pentru a genera creștere economică și locuri de muncă, dar încă o dată trebuie să evităm crearea de dezechilibre în Europa. Fondurile de coeziune trebuie să ajungă în țările mai puțin dezvoltate, în țările din sudul și estul Europei. Programul Orizont acordă mai multe fonduri uh, fostelor state membre, dar eu cred că trebuie să obținem un echilibru mai uh, bun între diversele programe și proiecte. Și sigur că și uh, ritmul în care lucrăm e foarte important. Mulțumesc, o să dau cuvântul raportorilor din umbră, doamna Rodriguez. Aveți cuvântul. Mulțumesc, obrigada, Sr. Presidente. Uh, muito obrigada eh, Lambert pela Mulțumesc, îi mulțumesc foarte mult și lui Lambert pentru primul draft pe care ni l-a prezentat. Propunerile pe care le-a prezentat Comisia Europeană pentru un nou buget pentru Uniunea Orizontul Europa 2020 sunt, uh, o, pro, sunt propuneri foarte ambițioase. Aceste propoan, pro, uh, programe au obiective foarte bine definite și în același timp aș dori să ne uităm care sunt îngrijorările noastre în aceste propuneri. În primul rând trebuie să garantim o strategie de convergență care să fie extinsă la toată Europa și să stimulăm astfel oportunitățile de excelență pentru toată lumea într-o manieră inclusivă pentru ca să putem să susținem activitățile de cercetare și de dezvoltare în toată Europa. Trebuie să evităm uh, concentrarea în centrul uh, și nordul Europei, pentru că aceasta duce la fluxuri unidirecționale de talente de la periferie către centrul Europei. Trebuie de asemenea și să îmbunătățim uh, cadrul programului Orizontul Europa și să încercăm să garantăm și buna aplicare a programului 2020 pentru că avem nevoie de o mână de lucru calificată care să fie prezentă nu numai în centrul și în nordul Europei. Apoi, trebuie să continuăm să mizăm pe simplificare fără să lăsăm deoparte și uh, raportarea. Trebuie să încercăm să găsim o articulare mai bună între regulile de aplicare a fondurilor structurale, mecanismelor de coeziune și regulilor programelor Orizontul Europa, astfel încât să reducem sarcinile administrative și să mizăm pe coutilizarea fondurilor FEDER Orizontul Europa pentru a putea să susținem activitățile științifice și alte activități în această direcție de investigare, de uh, cercetare. Trebuie să încercăm să mizăm și în cercetările din domeniul uh, spațial, Agenția Europeană Uh, spațială, trebuie să promovăm mai mult cercetarea în acest domeniu. Iar patru, trebuie să încercăm să ne gândim și la oceane care trebuie să fie locuri de uh, um, explorare uh, științifică, pentru că sunt, mai ales în regiunile ultraperiferice, un loc foarte important pentru noi. În ceea ce privește regiunile ultraperiferice, e important să avem o discriminare pozitivă, de exemplu, să creăm o rețea de cercetare care să fie țintită către aceste regiuni, pentru că de multe ori ele nu pot să corespundă cerințelor financiare care se impun în momentul în care sunt programe care sunt destinate unor regiuni. Trebuie să se mizeze de asemenea și pe um, cercetarea în tehnologia de vârf și alte um, și domeniile aferente Apoi, trebuie să încercăm să garantăm și investițiile în competențele digitale într-o manieră inclusivă și diversificată, garantând în același timp și susținere pentru strategii mai uh, ample. Să permit, permitem de asemenea și uh, un alt punct important și anume promovarea cercetării uh, științelor sociale și umane, pentru că acestea sunt uh, surse de cunoaștere și de acțiune care pot să permită un progres direct în domeniul social și cultural. De aceea, eu cred că rezultatele rezultatele concrete în acest domeniu ar putea să ajute să înțelegem care, este, care sunt nevoile viitorului, mai ales uh, din punct de vedere local. De aceea consider că acestea sunt prioritățile cel mai importante pe moment. Vă mulțumesc! Mulțumesc! Următorul raportor din umbră, doamna Katainen. Vă rog, aveți cuvântul. Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitos raportoijalle asiantuntevasta lausuntoluonnoksesta. Voin Aș dori să salut acest uh, proiect de aviz foarte bun. Sunt de acord cu dumneavoastră că rolul inovării europene trebuie să fie uh, întărit trebuie să recunoaștem rolul uh, central pe care îl are cercetarea europeană Uh, sunt uh, și pentru bugetul propus. Eu cred că în Europa avem nevoie, la nivelul uh, Uniunii Europene, al statelor membre și al regiunilor, o, un sprijin mai bun al ecosistemelor și o adaptare reciprocă mai mare. Și bineînțeles că toate nivelurile trebuie să fie întărite. Eu sprijin uh, Uh, nivelul regional, uh, ca și raportorul, dar trebuie să stabilim criterii foarte clare în acest sens. Înțeleg că uh, cercetarea nu se poate face din vid, așa. Avem nevoie de sprijin pentru centrele de cercetare, dar aceasta în locuri cât mai numeroase din Europa. Am o rezervă în ceea ce privește precizările. Avem nevoie de proiecte mai bune, de rezultate concrete mai bune. Iar calitatea este un factor decisiv în acest uh, sens. Influențele regionale sunt uh, consecința uh, naturală, mai ales a proiectelor, proiectelor de cercetare. Efectele regionale pot să fie folosite în politica de uh, coeziune. Avem nevoie de o inovare societală, nu doar de o inovare la nivel tehnic, iar acest uh, Consiliu de uh, Cercetare e un instrument foarte bun, este o deschidere minunată pentru că toate instrumentele care funcționează la baza piramidei sunt prezente și ele sunt reprezentate pentru inovare și sunt independente de partea tehnică. Mulțumesc! Mulțumesc. Următorul uh, raportor din sală, pe care îl văd în sală, este domnul Scărliț. Thank you, Madam Chair. Uh, commission proposal... Mulțumesc, doamnă președinte. Propunerea Comisiei discută despre participarea și diseminarea acestor uh, propuneri uh, în, într-un singur document și propune mai multe simplificări. Orizontul Europa va spori uh, baza științifică și va ajuta să facem față provocărilor majore și să atingem obiectivele de dezvoltare sustenabilă. În același timp, programul va îmbunătăți competitivitatea Europei, incluzând aici și industriile din Europa de Est și va stabili prioritățile strategice ale Uniunii de susținere a dezvoltării prin politicile europene. Mai multe politici sectoriale încearcă să dirigeze resursele către programele lor proprii, Orizontul Europa fiind numai unul dintre ele. În propunerea Comisiei pentru noua perioadă de finanțare, există opțiuni de transfer de la politica de coeziune către alte fonduri și programe, de exemplu 5% către InvestEU sau 5% către alte programe și fonduri care sunt de asemenea importante. 10 miliarde pe, milioane pentru Um, mecanismul a Europei sunt prevăzuți. Aceasta înseamnă o reformulare clară a proiectelor de, și a politicii de coeziune și din câte înțelegem noi, Bugetul pentru Orizont a fost păstrit la același uh, nivel, însă Orizontul Europa trebuie să finanțeze excelența, cercetarea și inovarea, în timp ce politica de coeziune trebuie să susțină pașii importanți uh, în inovare, aducerea unor produse inovatoare, răspândirea inovării, adaptarea ei și așa mai departe. Din câte înțelegem noi, avem o concentrare a proiectelor Orizont în, uh, în unele regiuni, în timp ce uh, Alte programe sunt mai bine răspândite în întreaga Europa pentru a putea uh, răspândi de asemenea și capacitățile aferente. Susținem uh, această abordare și vrem să ne asigurăm că politica de coeziune finanțează excelența și în regiunile uh, periferice, fără să mai susțină disparități. Mulțumesc! Doamna de Mato, mulțumesc, doamnă președinte. Acest program pentru inovare și cercetare trebuie să aducă regiunile ca fiind protagoniste în aceste schimbări și teritoriile și comunele. Pentru o dezvoltare sustenabilă, pentru bunăstarea cetățenilor, nu se poate face vreo planificare care să nu țină cont de un punct cardinal al uh, politicii europene, care este coeziunea. Eu cred că trebuie să se includă o parte din activitatea care a fost deja uh, realizată de către raportorii din umbră din ITRE și trebuie să ne concentrăm mai mult pe aspectele regionale și locale. Aș dori să vă atrag atenția asupra obiectivelor cu privire la schimbările climatice și dezvoltarea sustenabilă, mai ales atingerea obiectivului de zero emisii de uh, gaze nocive până în 2050 așa cum cerem și uh, excluderea oricărui tip de finanțare pentru combustibilii fosili. În al doilea rând, propunerea Comisiei atribuie un rol fundamental industriei și piețelor, care sunt extrem de importante aici. Trebuie însă să fie susținute de ceea ce necesită societatea și deci de cercetare. Aș dori să se reechilibreze textul, aș dori să se atribuie prioritățile corecte și să se adopte un registru care să răspunde mai bine valorilor și principiilor pe care le regăsim în tratatele Uniunii. Din punct de vedere al susținerii financiare, și aici eu voi cere să se introducă un referire textuală pentru ca să fie evitate operațiunile speculative care sunt, conțin riscuri cu, uh, cu fonduri disponibile și instrumente financiare europene. Și un apel vreau să lansez, trebuie să reintroducem instrumentul pentru IMM-uri. Acesta se bucurase de succes deja, s-a mizat pe utilizarea sa până acum, dar acum văd că dorește să fie lăsat deoparte. E vorba totuși de o problemă prioritară aici. Trebuie să garantăm IMM-urilor să fie uh, posibilitatea să fie protagoniste în cercetare și inovare și deci în mod explicit să participe la aceste modificări. Acestea sunt observațiile mele pe care le voi transpune și în amendamente pentru a contribui la activitatea colegului. Mulțumesc! Vă mulțumesc, acestea au fost contribuțiile raportorilor din umbră, raportor pentru aviz. Doamna Breso dorea și dânsa să vorbească. Mulțumesc, doamnă președinte, și eu aș dori să mulțumesc foarte mult raportorului pentru că a reușit să cuprindă exigența de conectare a următorului program Orizontul Europa cu uh, politicile regionale, politicile de coeziune. Eu cred că cu cât o să reușim să combinăm mai bine diferitele instrumente pe care și le acordă Uniunea Europeană spre o utilizare, vom ajunge, cu atât vom ajunge mai bine la un rezultat uh, eficient și de aceea eu voi introduce un amendament pentru o cu adevărată răspândire a inovării în toate regiunile, evitând așadar o concentrare în puține regiuni a inovării. Există regiuni care sunt puternice din acest punct de vedere și trebuie să fie susținute pentru că sunt campioanele noastre în lume, dar dacă vrem să fim mai, mai campioni decât suntem acum, atunci trebuie ca și capacitatea inovativă să fie răspândită pe tot teritoriul european. Trebuie să se colaboreze în politicile regionale, în direcția inovării și cred că e foarte important să implicăm pe toți. Mi se pare interesantă de aceea propunerea ecosistemelor regionale de inovare care pot fi un moment uh, în care, teritorii, în care teritoriile se pot dota de o strategie uh, structurată și mm, ca să evite să răspundească toate resursele peste tot. Astfel se pot și converge mai bine politicile unele spre celelalte. Vreau să fac o observație. Noi sperăm ca săptămâna viitoare la Strasbourg să aprobăm rezoluția care cere dotarea Uniunii Europene cu o agendă pentru zonele rurale mm, de munte și zonele periferice. Și după cum a spus deja colega mea înainte, Dacă dorim să dezvoltăm inovarea și în aceste teritorii, trebuie să ne gândim că posibilitatea prin care se pot realiza obiectivele comune se schimbă în zonele de mare concentrare urbană, unde, desigur, agenda urbană poate să ajute să definească mai bine programele pentru acele zone. Va fi însă important și să ținem cont de uh, teritoriile cu populație mai uh, scăzută, iar uh, Uniunea Europeană a spus de multe ori că dorește să contribuie la o repopulare a acestora, să redefinească din punct de vedere economic aceste zone. Uh, și uh, aceasta cu nuclee de dezvoltare și de inovare. Să ne gândim la smart villages, de exemplu, la uh, satele inteligente. Domnul Bogovici și cu mine ne-am ocupat cu multă intensitate de acest subiect. Cred că vom putea să introducem și un amendament care să amintească faptul că prin obiective comune vom defini programe care se vor putea adapta exigențelor specifice de dezvoltare și inovare în anumite teritorii care au un handicap natural, care sunt ultraperiferice sau care sunt mai rar, mai puțin populate. Eu cred că numai așa putem să ținem uh, cont de toate teritoriile europene și să creăm o masă critică care să ducă la o creștere a capacității inovative a Uniunii. Împreună cu raportarea noastră din umbră, voi prezenta, deci, anumite amendamente în această direcție. Apreciez însă foarte mult activitatea sa pentru că consider că merge în direcția bună. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc foarte mult. Următorul vorbitor este doamna Maletici. Mulțumesc! Aș dori să mulțumesc și eu foarte mult raportorului și vreau să mulțumesc și tuturor raportorilor din umbră. Mă bucur foarte mult că ați menționat uh, cu toții și Lambert și el că avem uh, un brain drain în Uniunea Europeană, un uh, flux de creiere către alte zone, ceea ce face ca multă lume să se mute în Europa de Nord și în Europa Centrală. Unul din motivele pentru care este așa uh, este că avem anumite proiecte care îi atrag și care sunt finanțate din orizont. E foarte important să susținem uh, Orizontul, dar și alte programe precum ele, Erasmus Plus și altele, dar eu zic că trebuie să ne gândim și la politica de coeziune. Dacă susținem foarte mult orizontul și îl, uh, îl sporim mult, dar în același timp nu sporim politica de, de, de coeziune, vom avea mai puține posibilități de a recupera în anumite regiuni decalajul și vom avea o Europa mai divizată. Trebuie să facem ceva pentru ca să se inverseze tendința. În legătură cu politica pentru dezvoltare și cercetare, avem un obiectiv al Uniunii Europene – care este stabilit în așa fel încât fiecare stat membru să trebuiască să investească 3% din PIB în uh, dezvoltare și inovare și cercetare. În țările bine dezvoltate avem deja acest obiectiv, adică este atins. În altele, în cele mai puțin dezvoltate, cum ar fi Croația, suntem departe, suntem la 1,8% în loc de 3%. Cu politica de coeziune vom putea să susținem țările mai puțin dezvoltate care vor putea să investească acești 3% din PIB în uh, cercetare, dezvoltare și inovare și ceea ce putem noi să facem după aceea este să armonizăm investițiile de la cele naționale, să armonizăm deci cu orizontul. Iar la această fază aș zice că coeziunea nu poate să fie numai uh, țintită către orizont, ci ar trebui să se gândească și la capacitatea țărilor de a investi acei 3% din PIB și apoi la armonizarea dintre diferitele țări. Să nu uităm de ținta de 3% din PIB. Având această țintă întotdeauna în minte, vom putea să facem mai multe în țările în curs de dezvoltare din Europa, pentru că astfel ei vor putea investi mai mult în orizont și vor putea să fie susținute mai bine. Și nu numai prin politica de coeziune, ci și prin celelalte politici. Mulțumesc! Mulțumesc! Văd că nu mai dorește nimeni să ia... A, ba da, domnul Albrecht dorește să mai ia cuvântul și domnul Robert. Da, mulțumesc. O scurtă informare suplimentară, vă rog. Care este poziția Comisiei pentru Bugete acum? Am uh, propus să extindem uh, fondurile disponibile pentru noul orizont, iar în propunerea noastră va merge de la 8, 108 uh, la 120 de miliarde. Doamna Maletici are dreptate însă. În același timp am propus ca și coeziunea să fie implicată la fel – E vorba de un pachet. Suntem gata să investim mai mult în orizont, dar și coeziunea în Europa trebuie să rămână la același nivel. Pentru că atunci când discutăm de orizont, nu trebuie să uităm care este poziția uh, noastră în față de fondurile celelalte. Da, vă urăm succes în această poziție a dumneavoastră. Sper să reușiți. Domnul Rope, vă rog. Mulțumesc, doamnă președinte dragi colegi, da, într-adevăr, e vorba de un program foarte util și cred că ar trebui să ne gândim cum poate să funcționeze mai bine pe viitor pentru ca mai multă lume să profite de pe urma lui. Trebuie să îmbunătățim și să întărim țările cele mai puternice, teritoriile puternice, dar trebuie să ne uităm și la cei mai slabi Trebuie să-i ajutăm să devină mai competitivi și mai puternici. Practica pe care am folosit-o până acum ne arată că numai cele mai puternice și cele mai mari țări aveau posibilitatea să folosească aceste fonduri. Au mai zis și alți colegi același lucru în această dimineață. Ceea ce înseamnă că unele teritorii vor fi foarte dezvoltate, în timp ce celelalte vor trebui să sufere fuga creierelor și așa mai departe. Dacă ne gândim la politica regională și vorbim despre rezultatele implementării programelor, eu zic că politica regională suferă de pe urma acțiunilor noastre. Eu susțin poziția raportorului și cred și că ar trebui să oferim posibilitatea tuturor statelor membre să participe iar statele membre, la rândul lor, trebuie să includă toate regiunile lor și să ajute toate regiunile să participe la programe. Aceasta înseamnă și că trebuie să începem să ne gândim la anumite anvelope financiare sau anumite praguri dacă unele state membre nu folosesc într-un timp determinat suma alocată. Aceasta ar trebui atunci să se întoarcă la anvelopa generală și să fie folosită pentru proiectele cele mai puternice și mai uh, bune. Dacă nu facem acest lucru, atunci eu nu cred că ne vom atinge obiectivele și nu vom fi capabili să ne asigurăm că mai multe fonduri se vor folosi. Pe lângă aceasta, pentru prima dată în istorie, agricultura face parte din acest program – 10 miliarde suplimentare au fost alocați eh, pentru investițiile în sectorul agricol. E de aceea foarte important eh, că s-a întâmplat așa nu numai pentru țările dezvoltate, ci și pentru cele în curs de dezvoltare. Trebuie să ascultăm argumentele pe care le au colegii azi și cred că ar trebui să înțelegem foarte bine că toate statele membre au dreptul să folosească programele. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc. Acum, domnul Howard, aveți cuvântul. Thank you, uh, Madam Chair. Mulțumesc, domnule președinte. Scopul programului Orizont este să dezvolte capacitatea de cercetare a uh, spațiului european al cercetării, cercetarea aplicată are un rol foarte important în dezvoltarea competitivității și producției europene, uh, plasând-o în poziția centrală a cercetării tehnologice. Uh, și uh, vreau să avertizez că economiile mondiale investesc mult mai mult în cercetare și în excelența în cercetare decât Uniunea Europeană în momentul actual și după cum uh, sugerează doamna Maletici, implicarea uh, bugetelor naționale poate să creeze sinergii, însă câteva avertizări, în special în ceea ce privește industria producătoare, acolo cercetările, cercetarea trebuie să fie făcută în domeniile de excelență. Poate că este un fapt deseori ignorat, și programul Orizont și pro, politicile regionale au scopul de a dezvolta capacitatea pentru excelență în uh, zonele care sunt uh, uh, obiective, în loc să înlocuiască altceva cu excelența. Pentru că regiunile în dezvoltare nu ajung în avangarda științifică, Uh, și trebuie să ne să găsim uh, modalități de a ne asigura că institutele de cercetare și organizațiile de cercetare care reflectă această excelență poate, pot să se dezvolte în uh, regiuni care să aibă capacitatea de a-și păstra uh, talentele. Ideea aici este să asigurăm echilibrul necesar de strategii regionale și de excelență. Nu uh, trebuie să le punem în opoziție, pentru că, în definitiv, aceste organizații și instituții de excelență nu au un, uh, un avantaj de 50 de ani, ci unul de 800 de ani. Vă mulțumesc. Acum dau cuvântul reprezentanților Comisiei Europene. Mulțumesc, domnule președinte, și mulțumesc foarte mult uh, domnului raportor, domnul Lambert van Nistelrooy și raportorilor din umbră pentru această dezbatere foarte interesantă din această dimineață. Aș dori, în primul rând, să-i mulțumesc domnului Van Nistelrooy pentru uh, aplic- faptul că s-a plecat asupra acestui subiect timp de ani de zile, pentru atenția acordată acestui program și a, și, a, și a fondurilor structurale. Ne bucură din partea Comisiei să vedem că acest raport și o serie de amendamente uh, merg chiar mai departe în sensul sinergiilor suplimentare. Primul punct în legătură cu care aș dori să reacționez este vorba de evaluarea la jumătate de termen a programului Orizont 2020 și chiar și această evaluare uh, acolo s-a menționat uh, foarte clar necesitatea unor sinergii suplimentare între programele naționale și regionale pentru a fi cât mai eficienți în ceea ce privește impactul cercetării și inovării. Și după cum ați menționat și câțiva dintre dumneavoastră, acele politici sunt complementare și nu trebuie să fie mm, puse în mm, concurență. Trebuie să funcționeze împreună și este una dintre ambițiile noastre în contextul Orizont Europa, dar și în perspectiva fondurilor pentru programe structurale. Acest lucru este ilustrat foarte clar în contextul Orizont Europa, de o serie de sinergii explicite pe care am dorit să le introducem și salutăm așadar faptul că o serie din amendamentele produs, propuse la raportor da, acest raport merg în această direcție. Timpul nostru este limitat în această dimineață, așadar voi pune accentul pe punctele principale însă suntem uh, extrem de dispuși să vă acordăm comentarii suplimentare la propunerile făcute. Primul lucru în legătură cu care aș dori să mă exprim este dimensiunea teritorială. Într-o serie de amendamente propuse aici, Eh, se face mențiune foarte clară în acest sens. Noi, din partea Comisiei, considerăm că, în orice caz, trebuie să susținem proiectele cele mai bune și acest lucru va avea un impact asupra dimensiunii teritoriale. Este o realitate în Europa că criteriile de impact exist- sunt criteriile cheie, însă, bineînțeles, într-o serie de domenii atunci când vorbim despre impact. Este în special vorba despre teri- impactul teritorial. Însă acest lucru nu înseamnă că impactul teritorial ar trebui să fie un uh, criteriu general pentru întregul program cadru, pentru că atunci ajungem la un risc de contradicție cu Uh, dimensiunea de excelență pe de o parte și dimensiunea teritorială pe de altă parte. Unde, însă unde este de bun simț această uh, dimensiune teritorială este în uh, intenția noastră și apare și în considerente și poate în alte părți ale programului cadru pentru a deveni mai vizibilă. Al doilea lucru în legătură cu care aș dori să insist este legat de clarificările care sunt propuse la o serie de definiții. Uh, luăm în considerare o serie din aceste clarificări pentru că uh, sunt uh, logice, însă ne preocupă ideea că uh, cu cât mai multe detalii introducem, cu atât uh, mai puțin flexibilă va putea să fie implementarea următoare. Ceea ce este cheie este să convenim obiectivele care sunt rezultatele așteptate și să vedem care sunt definițiile cele mai relevante care pot să fie utilizate în temeiul juridic și să evităm pe cât posibil o definiție mult prea detaliată. Acestea fiind spuse, trimiterea, de exemplu, la ecosistemul uh, inovației regionale nu este necesară și ar putea să-și găsească un loc mai bun în propunerea noastră în uh, partea uh, de inovare la pilonul 3 din Orizont 2020, unde este menționată, însă poate nu este suficient de vizibilă, și trebuie să permitem acest tip de cooperare pe care o propune domnul Van Nistelrooy în raport. Aș dori să mă refer și la o altă dimensiune cheie, care este dimensiunea complementară, compatibilitatea, sinergiile între Orizont Europa și fondurile structurale și pro- propunerea pentru fonduri structurale. În special, și spun în special pentru că a fost menționată de unul dintre dumneavoastră, aceste sinergii nu ar trebui să fie limitate doar la fondurile sociale și la Orizont Europa, ci uh, să aibă loc și uh, alte programe la nivel european, Invest EU, de exemplu, și, de exemplu, programul Europa Digitală, unde are sens să existe o cooperare digitală. Câteva dintre amendamentele propuse de către raportor clarifică uh, prin detalii suplimentare în legătură cu tipurile de programe uh, care ar putea să beneficieze de aceste tipuri de sinergii și în, ă, pe fond suntem de acord, însă dacă s-ar putea evita impresia că doar acest program ar putea să intre în sinergie cu Orizont Europa, ar fi mai bine. Mă gândesc și la uh, marca de excelență, uh, FEDR și poate și alte programe nu suntem în dezacord cu propunerea, însă ar trebui să clarificăm că uh, este doar una dintre, unul dintre aspectele care pot să fie avute în vedere. Pentru clarificare, orice încercare, după cum am menționat și domnul Van Nistelrooy și o serie de raportori din umbră, orice încercare de a face față dificultăților de uh, combinare a diverselor fonduri care existau în uh, actualul program cadru, facem apel din partea Comisiei să se utilizeze cât mai mult posibilitățile care au fost deschise acum de modificarea ulterioară a regulamentului în legătură cu ajutorul de stat care ar putea să ajute în acest context uh, la o chiar mai bună compatibilitate în vi- pe viitor. Aș dori în acest context să menționez și ideea în mm, raport în legătură cu posibilitatea transferurilor posibilitatea de transfer de la un punct la altul este una dintre posibilitățile oferite de sinergie, este o posibilitate ca și în cazul marcajului de excelență să se financeze prin program un proiect uh, selectat în cadrul unui alt program de asemenea posibilitatea de combinare și în contextul Orizont Europa intenționăm să deschidem caracterul de parteneriat uh, către regiuni, ceea ce nu este posibil în uh, cadrul actual. În cazul transferurilor, am luat notă de ideile raportorului, în special articolul 9.8. Singura preocupare pe care o avem ar fi că recomandăm să nu limităm aceste măsuri unor proiecte specifice, ci uh, la programe. Poate ar fi în interesul unei regiuni să își transfere o parte din buget și să financeze o serie de proiecte, însă într-un anumit program. Deci dacă vrem să evităm o serie de dificultăți de ordin tehnic, poate nu ar trebui să limităm lucrurile prea mult nici acolo. Ultimele comentarii, ultime observații, uh, am uh, Uh, am, am primit cu interes propunerea de a schimba numele pinonului 3. Am luat notă, înțelegem, de motiv, înțelegem motivarea care stă în spatele acestui uh, acestei propuneri. Orice nume are dezavantaje și avantaje prin definiție Și dați-mi voie, domn, doamnă președinte, să mai spun uh, câteva cuvinte, pentru că am menționat pilonul 3 uh, și să menționez uh, complementaritatea necesară cu prevederile Consiliului menționate de uh, domnul Van Nistelrooy, dar și de câțiva raportări din umbră, este foarte clar că această cooperare cu uh, Consiliul European regional este necesară, însă acest lucru va exista în același pilon cu blocul în ecosistemului pentru inovare. Aceasta va fi, bineînțeles, o dimensiune care va fi legată de susținerea pentru inovația disruptivă Vă mulțumesc din nou pentru comentariile uh, dumneavoastră și, bineînțeles, vă stăm la dispoziție cu informații suplimentare dacă este necesar în scris. Vă mulțumesc, domnul Van Nistelrooy va încheia acum dezbaterea noastră. Vă mulțumesc, da, ați uh, spus ceva care m-a bucurat pentru ziua de astăzi. Mă bucur pentru intervențiile pe care le-am ascultat și sper că vom putea uh, reuși să îmbunătățim raportul într-o serie de domenii. Ați pus uh, accentul pe uh, multe puncte foarte importante și mă bucur că nu există uh, dispute în legătură cu uh, acordurile sau cu diversele uh, responsabilități. Și mă bucur să m-am bucurat să ascult intervențiile dumneavoastră. Mă bucur, mă bucur că Comisia propune un buget generos care reflectă mult mai bine comentariile pe care le-am făcut uh, în legătură cu necesitatea ca regiunile să primească o evaluare individuală și susținere personalizată. Este o dezbatere pe termen lung și este important să ne asigurăm că vom avea o structură în care toți actorii să se implice pentru a avea o politică eficientă pe teren. Foarte multe regiuni au uh, progresat foarte mult și uh, în multe cazuri era vorba de uh, beneficiile care erau deja ușor de obținut prin câteva eforturi. Este adevărat că avem o Europa a cercurilor concentrice. Însă, adevărul este că trebuie să uh, fim atenți la regiunile care progresează mai lent pentru a ne asigura că vom avea o Europa bazată pe principiul egalității și împreună cu ITRE să căutăm oportunitățile cele mai bune de a uh, avea rezultate de excelență, pentru că până la urmă excelența este subiectul care ne mm, preocupă cel mai mult. Și bineînțeles cooperarea regiunilor și uh, uh, localităților este un aspect crucial uh, Trebuie să susținem și economia rurală, care are un impact mare asupra politicii sociale. Deci nu este vorba că luăm de la unii pentru a da altora, ci uh, de a distribui în mod corect uh, resursele la nivelul Uniunii Europene. Și clusterele de uh, inovare la nivel regional sunt foarte eficiente atât în sudul și cât și în estul Europei. Deci am, am ascultat multe idei și sunt sigur că raportul meu se va îmbunătăți cu aceste idei. Vă mulțumesc. Propunerea pentru termenul pentru amendamente este 2 octombrie. 2 octombrie până la sfârșitul, la 6, fără weekend, fără weekend. Chiar și programul revizuit al Comisiei ITRE nu ne permite să avem mai mult timp. Dacă vrem să traducem toate amendamentele, la ce oră? În 2 octombrie, la sfârșitul zilei, la ora 18 Vă mulțumesc. Trecem acum la următorul punct de pe ordinea noastră de zi, uh, discutarea proiectului de aviz în legătură cu Fondul European de Ajustare la Globalizare. Raportor pentru aviz este domnul Deutsch. Comisia competentă este Comisia Ocupare, EMPL, și dau cuvântul acum domnului Deutsch. Vă rog uh, îmi cer scuze pentru problemele de interpretare astăzi, însă veți putea să vă exprimați în limba maghiară. Milyen tisztelt elnök asszony, kedves kollégák! Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte, stimate colegi, stimați colegi. Fondul European de Ajustare la Globalizare Nu cred că avem nevoie de prea mult timp pentru a discuta despre acest uh, fond. Știm cu toții că este un instrument foarte important și foarte util pentru că e un sprijin pentru persoane care și-au pierdut uh, locul uh, de muncă în urma adaptării pieței muncii, se sprijină de asemenea mobilitatea, iar statele membre Uh, la nivel naționale, regionale și așa mai departe, urmează să fie sprijinite din uh, acest uh, fond. Pentru cetățenii europeni este un sprijin concret pe care îl simt pe propria piele și văd și rezultatele folosirii acestui fond. E vorba despre un instrument care uh, ajută și la soluționarea sau la atenuarea unei probleme foarte grave, respectiv la reducerea șomajului. Uh, vorbim tot timpul în Europa de penuria de pe piața muncii, însă nu trebuie să uităm că există totuși milioane de uh, șomeri. Și deci uh, crearea de locuri de muncă, îmbunătățirea uh, situației acestora reprezintă o uh, prioritate pentru noi toți. În 30 uh, mai, anul curent, uh, Comisia Europeană a făcut o propunere referitoare la uh, acest fond, motivând faptul că și după 2020 uh, fondul uh, va urma să fie uh, continuat pentru noul uh, cadru Uh, financiar multianual. De fapt, acest instrument este prevăzut în afara CFM-ului. Am uh, salutat uh, cu toții această propunere a Comisiei de simplificare a acestui fond și faptul că și condițiile de acordare a fondului să fie simplificate. În proiectul meu de aviz, dragi colegi, merg în aceeași direcție. Deci eu am dorit să atingem un obiectiv foarte clar, respectiv ca uh, fondul să fie în continuare simplificat, să luăm uh, decizii uh, în ceea ce privește propunerea legislativă, astfel încât uh, uh prin acest fond uh, să se obțină rezultate mai concrete, să fie mai eficient folosit. Și acum, foarte pe scurt, aș dori să vă prezint propunerea din proiectul meu de aviz. În primul rând, eu consider că este foarte important și uh, motivez acest lucru în aviz, uh, faptul că trebuie să se țină cont uh, să se facă o simplificare a criteriilor de acordare uh, acestui fond. Mă gândesc, de exemplu, la scăderea pragului de depunere a cererilor de la 250 la 150 de concedieri. Uh, Uh, în țările mici avem și o piață a muncii mai redusă și uh, concerierile uh, se fac de obicei în IMM-uri Uh, IMM-uri în care uh, foarte rar se atinge acest uh, prag de 250 de concedieri. Și de aceea cred că e justificat ca acest prag al concedierilor să fie redus de la 250 la 150 de persoane. Dar eu aș propune chiar o reducere și mai importantă. Apoi mai am o propunere respectiv să luăm măsuri suplimentare în continuare în ce privește simplificarea condițiilor de acordare a uh, fondului, ca procedurile să fie mai uh, rapide și mai uh, simple. În propunerea comisiei, de exemplu, se spune că comisia va de um, în ceea ce privește îndeplinirea criteriilor și sprijinul financiar, va acorda uh, sprijinul cât de repede cu putință. Deci comisia va lua uh, pe baza criteriilor respective uh, decizia cât mai repede cu putință. As soon as possible în engleză. Cred că e o formulare prea vagă și deci aș dori să o precizăm, respectiv să se spună că decizia ar trebui să fie luată în interval de 15 zile. Cred că Uh, conceptul care uh, apare în propunere în urma uh, tra traducerilor și așa mai departe să fie mai bine precizat. Deci să spunem foarte clar că comisia ar trebui să um, fie obligată să își ia decizia în 15 zile. După preluarea cererii, și după 35 de zile lucrătoare, uh, decizia trebuie luată. Dacă au avut loc uh, concedieri uh, în masă, atunci e foarte normal ca această decizie să intervină cât mai repede cu putință. Și, în fine, o ultimă propunere. Voi depune amendamente de modificare a textului. Am propus ca cofinanțarea să fie uh, armonizată cu Fondul Social European, de exemplu, și uh, finanțarea în, uh, ar trebui să fie la 60%, mai ales în statele membre uh, pentru care s-a uh, propus o reducere, o tăiere a fondurilor. Și aș dori să mai fac o propunere, respectiv ca în fiecare stat membru în care a avut loc sau se anunță o concediere în masă și în care regulile sunt foarte uh, stricte, deci ă, în care va avea loc ă, o concediere de 150 ă, de persoane, atunci să se poată face apel automat la Fondul European de Ajustare la globali- de, de Globalizare. Deci, chiar după ce s-a făcut anunțul, Uh, să se mobilizeze procedura astfel încât în momentul în care concedierile au loc, uh, sprijinul financiar să fie uh, disponibil, astfel încât persoanele respective să poată fi inserate cât mai repede integrate pe piața muncii. Dragi colegi, aștept cu nerăbdare reacțiile dumneavoastră și sper ca cu sprijinul dumneavoastră să putem obține o eficientizare a Fondului European de Globalizare în cazul concedierilor masive astfel încât persoanele respective să se uh, integreze cât mai repede în câmpul muncii. Mulțumesc, aș dori să dau cuvântul uh, raportorilor alternativ, cărora le cer să fie conciși, uh, să nu depășească 3 minute, pentru că avem un timp prevăzut pentru fiecare punct. Vă rog. Mascur. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Aș dori să mulțumesc raportorului pentru Uh, pregătirea acestui aviz care ne permite să abordăm uh, în mod eficient uh, acest dosar. În contextul globalizării, Europa are nevoie de instrumente eficiente și eficace și FEG-ul e la bază un instrument excelent. FEG-ul se justifică și prin eficiența sa, mai ales în procesul de însoțire al lucrătorilor concediați. Rata de reintegrare pe câmpul muncii pentru lucrătorii care au beneficiat de sprijin financiar din partea FEG este uh, foarte mare, chiar în regiunile în care uh, șomajul este foarte ridicat. FEG-ul asigură și sprijin psihologic în procesul de reconversi- reconversiune în regiuni care au fost uh, afectate de către uh, închiderea de închiderea unor uh, întreprinderi sau uh, uh, companii. Propunerea Comisiei pentru perioada 2020-2027 înlesnește accesul la FEG prin simplificarea regulilor și a procedurilor. La fel, Comisia propune simplificarea funcționării acestui instrument, dar și uh, să extindă perimetrul său de intervenție. Deci, salutăm dorința Comisiei de a scădea, așa cum a spus și raportorul, pragul de la 250 la 150 de uh, lucrători concediați. De asemenea, știți că eu reprezint uh, departamentele și regiunile de peste mări și în această calitate salută uh, faptul că Comisia a ținut cont de specificitățile regiunilor noastre, uh, scăzând acest uh, prag de intervenție. De asemenea, Salutăm și integrarea unor uh, instrumente uh, tehnologice digitalizate la FEG, pentru că doar astfel Europa nu va fi un martor neputincios la uh, această digitalizare, ci va fi un actor capabil să anticipeze toate aceste schimbări. Voi propune raportorului câteva amendamente pentru a completa regulamentul. Unele deja au fost menționate de către raportarea noastră, Maria Arena, care reprezintă Comisia de Ocupare. Știm că foarte mulți dintre noi recunoaștem că șomajul în rândul tinerilor e o provocare majoră, va fi probabil așa și pe viitor, deci aș dori ca fegul să se aplice și uh, tinerilor fără ocupare care nu au beneficiat de pregătire și de școlarizare în regiunile în care uh, șomajul în rândul tinerilor de, depășește 30%. De asemenea, în regiunile unde riscul de abandonare uh, școlară este foarte mare, FEG-ul ar trebui să sprijine uh, de asemenea uh, lucrătorii care sunt uh, amenințați cu uh, punerea în șomaj. Vă mulțumesc pentru atenție. Aș dori să știu dacă avem raportor din partea ECR-ului. Doamna Catainen, aveți cuvântul. Mulțumesc uh, foarte mult. Aș dori și eu să mulțumesc raportorului. Comisia a uh, schimbat uh, foarte mult acest fond, a înjumătățit pragul pentru lucrători de la, 200, de la 500 la 250, a extins și sfera de aplicare și deci toate aceste schimbări sunt pozitive. Dar se pune problema legată de consecințe. Poate în, în micile IMM-uri, costurile administrative uh, legate de uh, aceste proiecte vor avea efecte negative. De asemenea, poate că se va prelungi uh, durata uh, până la mobilizarea fondului. Ar trebui totuși să ne gândim dacă Uh, scăderea pragului uh, în continuare este de dorit, așa cum spune raportorul, de la 250 la 150 de uh, lucrători. Aș dori să calculăm consecințele acestor schimbări pe plan concret, mai ales din perspectiva utilizării și a fondului. Fegul este un instrument special care trebuie să fie folosit în împrejurări speciale și deci ar trebui să ne permită să evităm Uh, problemele pe piața muncii. E una dintre situațiile în care Europa poate veni cu adevărată uh, valoare adăugată. Bineînțeles că statele membre uh, sunt cele care trebuie să-și pregătească piața muncii și, de asemenea, sistemul de învățământ în consecință. Sunt de acord cu raportorul că procesul de depunere a cererii trebuie să fie urgentat pentru că știm că uh, decizia poate interveni în prezent doar după uh, șase luni, deci nu putem vorbi de o reacție rapidă. Iată contribuția mea. Vă mulțumesc. Mulțumim și noi. Doamna Valina nu este prezentă. Nu știu. Mulțumesc, doamnă președinte. Știi, se știe foarte bine că verzii consideră că acest fond este foarte pozitiv pentru Europa. Avem negocieri cu doamna Maria Arena, care este raportor. Salutăm și am spus acest lucru deja, uh, au spus-o deja colegii, că domeniul de competență trebuie să fie extins și trebuie să conțină și trecerea către o economie cu carbon redus prin digitalizare și automatizare. Tot aceasta a fost întotdeauna o cauză verde foarte importantă. Criteriul de investiții trebuie să fie crescut de la 200, uh, a fost scăzut de la 500 la 200 de lucrători. Salutăm acest lucru foarte mult pentru că nu există, um, nu există foarte multe întreprinderi mari în anumite regiuni și de aceea faptul că s-a coborât pragul este foarte bine. Salut și bugetul pentru FEG și faptul că s-a crescut bugetul pe alte linii care pot ajuta. Considerăm că FEG-ul este un instrument foarte important pentru susținerea lucrătorilor și pentru o politică activă pe piața muncii. Mulțumesc! Thank you very much, Ms. D'Amato. You have the floor. Doamna Demato, mulțumesc, doamnă președinte. Dragi colegi, după cum știm, obiectivul general al acestui program, Fondul de Ajustare la Globalizare, este de a arăta solidaritate și susținere față de lucrătorii care sunt uh, concediați și la lucrătorii autonomi, care uh, de multe ori nu sunt uh, considerați în momentele în care se fac restructurări. Am văzut că um, lucrătorii au putut experimenta care sunt consecințele globalizării, cum ar fi transformarea fluxurilor comerciale mondiale, controversele comerciale crizele economice și financiare, pentru că acestea au efecte pe ocupare și au efecte chiar foarte grave și cu uh, care durează foarte mult. În uh, documentul acesta se vorbește despre efectul combinat uh, între globalizare și comerț și uh, evoluțiile digitale, tehnologice pe de altă parte, mai ales atunci când se cere mai multă mână de lucru calificată, dar se reduc posturile care uh, cer calificări inferioare. Uh, Astfel, e nevoie de instrumente potrivite pentru a combate efectele negative colaterale și uh, e nevoie de o evoluție mai rapidă uh, în uh, progresele tehnologice pentru sustenabilitate și durabilitate trebuie să anticipăm aceste efecte negative ale globalizării și ale dezvoltării uh, tehnologice și uh, trebuie să avem sisteme mai bune de protecție socială. Așa cum e prevăzut în programarea actuală, se pot îmbunătăți anumite aspecte. Pentru a avea cu adevărat o susținere pentru lucrători, este nevoie de o considerare a specificității sectorului terțiar, în care impactul unor eventuale crize s-ar simți cu întârziere față de sectorul uh, industrial. Pentru a oferi o protecție adecvată acestor lucrători și lucrătorilor independenți, trebuie să avem măsuri specifice pentru fiecare dintre ei. Acolo, de exemplu, unde se prevede o extindere a perturbării pe piață, atunci trebuie inclus și sectorul serviciilor. E important să avem, deci, o alocare preventivă a resurselor către acest sector. Trebuie extinse, după părerea mea, și criteriile de eligibilitate pentru anumiți, anumite categorii, pentru cei care au uh, CDD-uri, CDI-uri sau pentru cei care sunt interimari, nu numai pentru lucrătorii autonomi, independenți. Trebuie să subliniem și cum, în anumite circunstanțe, acest FEG ar trebui să poată să susțină determină și o, o reconversie socioeconomică a unor regiuni uh, care se află uh, fie uh, în afara zonelor geografice sau anumite categorii de lucrători loviți în mod deosebit. Mobilizarea și procedura sa a fost considerată ca fiind prea lungă de către Comisie. Multe state membre au spus că s-au întâlnit cu probleme în elaborarea analizelor uh, aprofundate ale circumstanțelor uh, în care s-a ajuns la evenimentul respectiv care a dus la concedieri. Trebuie să îmbunătățim capacitățile financiare și, uh, de, și instrumentele celor, acelor întreprinderi, dar și să îmbunătățim asistența tehnică înainte de solicitare. Trebuie să se poată realiza ca și statele membre să fie gata să reacționeze imediat, să poată să înainteze o solicitare fără niciun fel de întârziere. Vă mulțumesc. Thank you very much. Now, I'll, Mr. Van Nistelrooy, briefly. Please. You know, you, you know how... Foarte pe scurt, dar mă cunoașteți, mă cunoașteți foarte bine, cerc. Salut abordarea colegului cu 150. Situația va fi atât de frecventă, având în vedere structura economiei noastre, eu aș dori să avem o relație mai strânsă între acest instrument, Fondul European de uh, Ajustare la Globalizare, și Fentul pentru a combate efectele negative ale uh, concedierilor. Pentru că dacă nu, până la urmă totul se califică. Toate aceste cereri cărora le-am dat uh, curs, de exemplu, din sectorul uh, bancar din uh, țările de jos, ar fi primit banii. Deci banii trebuie să fie mobilizați în două săptămâni. Mă gândesc și la uh, concedierile din sectorul aviatic, la Air France, de exemplu. Deci eu, eu cred că ar fi bine să avem o relație mai strânsă cu fondul social. Pentru că asta am făcut noi cu fondul social european. Să-i ajutăm pe oameni să se pregătească pentru a face față noilor cereri de pe piața muncii. Știu că sunt niveluri diferite, că uh, Fondul Social European este un fond descentralizat și avem și nivelul centralizat. Dar dacă optăm pentru 150, cererile vor fi atât de frecvente, uh, va trebui de fiecare dată să vedem dacă este vorba de globalizare sau uh, doar pentru că uh, sau e o altă natură. Știți că companiile fac și ele sisteme de optimizare, după aceea adoptă tehnologii și deci încearcă să își optimizeze activitatea și fac concedieri. Deci, trebuie să uh, pasăm, cred, problema la nivel de stat membre unde există politicile sociale și finanțarea de la Fondul Social European. Deci, acum avem acest instrument uh, separat și poate că ar fi mai bine ca banii să ajungă la oameni, să-i ajutăm uh, să-și uh, găsească noi locuri de muncă Fondul Social European e folosit peste tot. Dar dacă vorbim de concedieri de 150 de, euro, de, de persoane, atunci uh, situația poate interveni foarte uh, frecvent peste tot în Europa. Deci haideți să ne gândim mai bine. Mulțumesc reprezentantul Comisiei Europene, doamna Hoceanova de la Comisia de Ocupare are cuvântul. Vă rog, aveți cuvântul. Mulțumesc. Mulțumesc foarte mult și mulțumesc raportorului pentru aviz. Dacă îmi permiteți câteva comentarii despre propuneri în legătură cu pragul, am analizat mult situația și am încercat să vedem cât uh, o să coste paralelismele peste tot în statele membre. Știm că există situații diferite iar numărul actual de 500, care ajunge la 250, este important mai ales pentru statele membre mici și mai puțin pentru statele membre mai mari. Dar acesta este, aceasta este statistica pe care am făcut-o și am luat notă de toate exprimările de părere aici din reuniune. În legătură cu lungimea procedurii, eu cred că e o chestiune foarte tehnică ar fi bine să intrăm în discuții bilaterale, dar 15 zile este foarte puțin, numai pentru traducerea în, trei, în toate limbile avem nevoie de 3 săptămâni. Numai partea de traducere a procedurii e mai lungă de ceea ce sugerați dumneavoastră. Dar, după cum spuneam, situația e foarte tehnică și putem să discutăm în detaliu bilateral. Atunci când e vorba de cofinanțare, eu vă mulțumesc foarte mult pentru că ați susținut propunerea Comisiei de Armonizare între FEG și ESF. După evaluările feedback-urilor de la actorii implicați, considerăm că o rată de cofinanțare aliniată ar fi cea mai bună în ceea ce privește viitorul uh, post-2020. Am luat notă de susținerea exprimată de majoritatea dintre dumneavoastră în dezbaterea de astăzi în legătură cu aria de aplicare. De aceea Comisia va cere să poată să declanșeze un caz eligibil, așa cum s-a întâmplat și pentru uh, deci, digitalizare, de exemplu. Am decis să nu prelungim fegul în legătură cu așa numiții niți persoane tinere care nu sunt nici în ocupate și nici în formare. Considerăm că există alte fonduri pe care le oferă Comisia, de exemplu fondul social, care ar putea să abordeze această problemă. În, ultimele, în ultimii ani oricum, datorită dezvoltărilor din economie, s-a folosit această opțiune. În legătură cu comentariile pe care le-ați făcut despre sectorul bancar, trebuie să facem două clarificări despre acesta, așa cum a zis și domnul Van Nistelrooy, și uh, despre susținerea acordată companiilor. Sistemul bancar nu a fost susținut din cauza globalizării, ci din cauza repercursiunilor crizei economice și financiare. Pentru că și direcția noastră generală se ocupă de consecințele crizei economice și financiare. În Olanda s-a justificat aplicat um, solicitarea tocmai prin uh, consecințele crizei, ceea ce nu este o legătură directă cu globalizarea. S-a vorbit despre susținerea companiilor, cel puțin asta este ceea ce am auzit eu. Aș vrea să vă spun că FEGUL susține numai lucrătorii care sunt concediați, care nu au ocupație și care au fost uh, concediați dintr-o companie pentru uh, un motiv anume, deci nu susține compania, ci lucrătorii. E foarte important să reținem această diferență. E vorba numai de lucrătorii europeni din Europa care sunt disponibilizați și care uh, după aceea suferă consecințe. Pe viitor, vom vorbi de mai mult decât de globalizare, pentru că nu există o definiție a globalizării, sau cel puțin noi nu suntem conștienți de o definiție ca atare a globalizării. Pe viitor nu vom uh, face acțiuni numai uh, în cazul globalizării. Credem însă că Fegul în uh, ultimii ani a devenit deja o marcă cunoscută, mai ales pentru cei care au știut să profite de pe urma lui. Și deci am hotărât ca acest nume, care este deja cunoscut, să rămână astfel și comisia să păstreze și ea numele acesta, pentru că deja totul are legătură cumva în ziua de azi cu globalizarea. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc, spune doamna președinte, acum domnul Deutsch, ca să tragă concluziile. Mulțumesc! Vreau să mulțumesc și să fac trei comentarii scurte pentru ca să economisim timp. Mulțumesc tuturor colegilor pentru contribuțiile foarte valoroase. Aș vrea să subliniez încă o dată că pentru noi toți este clar că fegul are o funcție suplimentară, o, o funcție de completare în cazuri speciale de consecințe negative pe piața muncii să se poată aduce un răspuns imediat. Sigur că avem nevoie de inițiative locale, regionale pentru crearea de locuri de muncă, pentru folosirea fondurilor de coeziune. Sunt de acord și cu domnul Lambert în legătură cu faptul că în fondul social uh, există foarte multe instrumente care să combată consecințele negative pe piața muncii. Dar noi vorbim despre funcțiile suplimentare. Aceste funcții trebuie să fie mai eficiente și procedura trebuie să fie mai rapidă. În al doilea rând, sunt deschisă, așa cum a spus-o și colegul meu, pentru ca și șomajul la tineri să fie considerat în cadrul modificării regulamentului, dar și în uh, avizul nostru și, nu în ultimul rând, vreau să mulțumesc foarte mult și uh, reprezentantei Comisiei pentru deschidere. Desigur că trebuie să discutăm și despre aspectele tehnice. Poate că nu a fost foarte clar ce am spus Dar lucrurile stau în felul următor. Amendamentul uh, trebuie să fie, solicitarea trebuie să fie depusă, sigur că trebuie să fie tradusă, aveți dreptate, durează săptămâni întregi, dar când se termină traducerea până la evaluarea acestei solicitări sunt 60 de zile, eu zic că 45 de zile ar fi suficiente și când se va face evaluarea, vom vedea dacă după aceea comisia aprobă sau nu susținerea Acolo în propunere însă scrie trebuie să o facă as soon as possible, cât se poate de repede. Eu zic că și acolo ar trebui să stabilim un termen, eu aș zice 15 zile sau poate maxim 20, dar nu as soon as possible. Pentru că as soon as possible poate să însemne și câteva luni. Eu zic că ar trebui să avem aici un termen mai clar. Mulțumesc! Vă mulțumesc! Din cauza presiunii timpului, ca de obicei, pe care o cunoaștem deja în legătură cu toate avizele noastre și din cauza calendarului din Comisia pentru Ocupare, aș propune un termen scurt pentru amendamente, miercuri 3 octombrie la ora 17. Și o să vă rog să pregătiți amendamentele în engleză, vă rog. Pentru ca să terminăm cu avizul pentru uh, votul din uh, Comisia Ample. Deci, miercuri 3 octombrie la ora 5. Vă mulțumesc foarte mult pentru dezbatere și acum trecem la următorul punct de pe ordinea de zi. Este vorba de prezentarea proiectului de aviz cu privire la instituirea programului Invest EU. Comisiile de fond sunt bugete și econ care lucrează împreună, iar raportorul nostru este doamna Vestfal. Vreau să-i dau cuvântul doamnei Vestfal, pentru că ne va economisi timp dacă începem direct cu dumneavoastră. Vă rog, aveți cuvântul. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte, dragi colegi. Permiteți-mi, vă rog, să încep prin a vă spune un adevăr bine cunoscut, pe care totuși mi se pare că trebuie să-l punem în avans aici. Fondurile structurale sunt prevăzute pentru ca viața oamenilor din Europa să fie îmbunătățită. Regiunile stabilesc, lo- creează locuri de muncă, dar și îmbunătățesc infrastructura, combat schimbarea climatică și susțin universitățile, dar și întreprinderile mai mici. Comisia noastră parlamentară se luptă pentru ca finanțarea să poată să continue și pe viitor, chiar dacă bugetul se micșorează. Și probabil că pe viitor vom putea să finanțăm mai puține proiecte pentru că vom avea mai puține fonduri. De ce spun acest lucru? În contextul dat pe care tocmai am încercat să vi-l explic, am rezerve serioase în legătură cu propunerea Comisiei Invest UE. Invest UE sau Invest EU ar trebui să mobilizeze investițiile private printr-o garanție bugetară pe care o oferă Comisia, ceea ce în sine pare să fie ceva rezonabil și ajută cu siguranță la finanțarea unor proiecte cu accentul pe unor. Însă eu cred că există alte proiecte Uh, acestea sunt alte proiecte decât cele pe care uh, autoritățile locale doresc să le pună în aplicare. După părerea mea, fondurile structurale, cu abordarea lor descentralizată, cu o competență partajată pe care o aduc cu sine, sunt altceva decât InvestEU. De aceea, doamnelor și domnilor și dragi colegi, resping ideea ca fondurile structurale pentru finanțarea Invest să contribuie la finanțarea InvestEU. Și aici sunt de acord cu cei doi raportori ai noștri de la regulamentul de bază. Sunt da pentru, zic da la ideea de creare de sinergie, dar zic nu la uh, acele propuneri care vor amestecarea celor două instrumente financiare. De aceea, eu în avizul meu am tăiat așa numitul departament sau compartiment pentru statul membru. Dragi colegi, ca și autor al, uh, ca autor al acestui aviz, trebuie să mă gândesc la fondurile structurale europene și trebuie să țin cont de ele. Foarte multe idei din Invest EU mi se par foarte bune și corecte. Dar pentru că există o îmbunătățire clară față de FC și față de FC2. Mi se pare, de exemplu, excelent să avem așa numită platformă de consultare Advisory Hub, numită în engleză, pentru că, de exemplu, aceasta oferă consultanță pentru proiectele de investiții. Mă gândesc aici, de exemplu, că oamenii ar putea să primească informații nu numai despre posibilitatea de eligibilitate și finanțare din InvestEU, ci și pentru alte chestiuni. Pentru că dacă o idee nu intră sub competența și incidența InvestEU, am putea să ne gândim eventual să folosim fondurile structurale și această consultanță ar putea ajuta în direcția aceasta. Deci dacă platforma de consultanță oferă oamenilor soluția de transfer a cererilor către autoritatea competentă, ar fi un serviciu excelent. Dragi colegi, eu știu că propunerea mea și propunerea coraportoarelor uh, care reflectă regulamentul de bază modifică totuși foarte mult propunerea din InvestEU. Și de aceea, din cauza că propun această modificare foarte mare, m-am concentrat pe un punct în avizul meu în amendament. Și mulțumesc foarte mult secretariatului pentru cum a lucrat Beata. Ai uh, lucrat uh, la document în detaliu, este o muncă minuțioasă și tot, peste tot a trebuit să găsești legătura cu statele membre, de, cu compartimentele care se ocupă în statele membre pentru a putea să le eliminăm din text. Comentariile sunt binevenite din partea colegilor și mă bucur de colaborare. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc și continuăm uh, discuția noastră cu raportorii din umbră și vreau să începem cu doamna Spirachi. Dacă nu este în sală, vreau să știu dacă cineva ia cuvântul în locul ei. Nu? Ba da? Da, eu pot să vă spun că sunt de acord cu abordarea generală. Ar trebui să știm că problema este felul în care gândim, nu, pentru că nu trebuie să gândim de la începutul perioadei de, de finanțare, ci de la sfârșitul ei, pentru că unele state membre au performanțe scăzute. Dacă avem foarte multe fonduri nefolosite, poate că avem oportunitatea să nu rambursăm banii, ci tocmai să îi uh, plasăm în InvestEU. Orizontul Europa însă e altceva, pentru că acolo avem nevoie de o planificare la început. Însă anumite state membre s-ar putea să fie foarte interesate de această posibilitate, pentru că ele sunt cele care cheltuiesc mai puțin și performează mai prost și s-ar putea să vină un moment de adevăr în care statul membre să-și dea seama că ori folosește instrumentele în ultimul an sau face altceva pentru ca banii să nu fie rambursați. E o întrebare deschisă aici. Eu nu am un punct de vedere din partea PPE-ului, de exemplu, pe el, dar întrebarea e dacă n-am putea să purtăm discuția și în această direcție. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult. Următorul raportor din umbră, nu domnul Iacov, ci doamna Tomașici mai întâi, vă rog. Mulțumesc, doamna președinte. Programul InvestEU trebuie să ofere o garanție bugetară de la bugetul Uniunii pentru a susține accesul la finanțare în Uniunea Europeană. Acest fond unic de garanție care se bazează pe experiențele pe care le-am câștigat din fondul FACE sau EFSI este, după părerea Comisiei, un cheie pentru maximizarea impactului bugetului Uniunii Europene. El va oferi o structură uniformă care regrupează mai multe instrumente în aceeași pălărie. Eu salut uh, avizul doamnei Westphal, care se concentrează pe relația dintre cele două instrumente de investiții și uh, salut și faptul că subliniază rolul regiunilor în Invest EU, incluzând aici autoritățile locale, regionale și vorbește și de rolul partenerilor care implementează aceste programe. După cum știm, CFM-ul 2020-2027 are, conține o propunere a Comisiei de reduce de 10% în toate fondurile FACE față de CFM-ul actual. Propunerea de regulament de, de regulament de bază și prevederi pentru el prevăd ca anumite fonduri de la FEI să poată să fie alocate pentru InvestEU sau pot să fie transferate către alte fonduri sau instrumente. 5% din totalul alocărilor de fonduri în cadrul managementului partajat pot să contribuie și ele la InvestEU, ceea ce nu va face decât să încurajeze statele membre să folosească mai puține proiecte din uh, proiectele de, din bugetul de coeziune. Un simplu transfer de fonduri ducând astfel la reducerea uh, fondurilor din uh, politica de coeziune și proiectele lor ei. Nu mi se pare că este o soluție. Eu pro- susțin propunerea raportoarei care vrea să taie compartimentele statelor membre, adică să elimine din text această, această referire. Mulțumesc foarte mult. Acum domnul Cici. Vă rog. Mulțumesc, doamnă președinte. Permiteți-mi, vă rog, să subliniez câteva idei care au ca scop să combine fondurile FACE și fondurile InvestEU pentru că este o propunere care are un scop țintit. Însă am o întrebare o întrebare despre rolul Comisiei. Comisia Europeană va fi cea în rolul principal în loc de BEI. Iar întrebarea mea este cum va pune în aplicare Comisia măsurile ținând cont de aceste riscuri și cum se va transforma Comisia deodată într-o bancă? Este vorba de un subiect pe care trebuie să-l discutăm foarte serios. Pentru că dacă vrem să atragem investițiile, dacă vrem să le promovăm, atunci aceasta înseamnă anumite riscuri. Și cineva trebuie să ia acele riscuri în cazul fondului IFACE și în cazul uh, rolului pe care îl avea Beiul înainte, eu zic că Beiul era instrumentul potrivit, dar cum se va întâmpla acum? Aceasta e prima mea întrebare și a doua întrebare a mea este și poate că nu o să vi se pară corect din punct de vedere politic ce întreb, Propunerile Comisiei dau prioritate în continuare statelor mari, Germana, Germania, Franța, și altele. Aș vrea să încercăm să găsim o cale pentru ca și statele membre mici să se bucure de mai multe oportunități din partea fondului. Pentru că până acum țările mai mici necesită mai multe investiții din cauza scurgerii creierelor, și fuga inteligențelor și au nevoie tocmai să atragă mai mulți locuitori. La noi, cel puțin, avem regiuni în care s-a înjumătățit populația în anumite regiuni. E o reducere dramatică. Avem nevoie de investiții, mai ales în țările estice. EFSI a simplificat procedurile într-un fel și eu cred că ar trebui să se țină cont de acest lucru și pe viitor în propunerile care se vor mai face de programe și altele. Să nu uităm și nevoile viitorului în domeniul investițiilor. De multe ori spunem că vrem să investim în infrastructură mai puțin ca până acum, dar bineînțeles că e clar că și infrastructura mai bună va duce la mai multă dezvoltare și va duce la mai multe venituri. Știm cu toții că există țări în zona mediterană în care șomajul e foarte mare, mai ales la tineri, și ei se bazează foarte mult pe turism în acele zone. Avem nevoie de investiții în acel sector și infrastructura trebuie să meargă mână-mână cu turismul. E esențială, de fapt, în acest domeniu, dacă vrem mai ales să îi păstrăm pe uh, tineri pe insulele grecești, dacă vrem ca tinerii să rămână în Spania sau în Portugalia. Am vizitat în această vară sudul Franței și am văzut ce provocări mari au uh, unele regiuni în domeniul uh, turismului. Sper ca dumneavoastră să țineți cont și de sugestia mea. Mulțumesc! Isvana, the floor is yours. Mulțumesc, doamna Vana, aveți cuvântul. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Trebuie să uh, vă sprijinim, doamnă raportor, Uh, în uh, această posibilitate de uh, furt al banilor din fondurile structurale pentru Invest EU Uh, împreună am uh, respins, uh, doamna Crăl este și ea în sală, am respins propunerea omnibus. Nu mi se pare util că întotdeauna, mereu, mereu, să avem de-a face cu aceeași propunere, respectiv de a reduce fondurile de coeziune, fondurile rurale, regionale, pentru a avea un instrument financiar mai isteț, ni se spune. Deci, pentru noi, politica de coeziune este foarte importantă și întotdeauna în comisia noastră punem uh, accentul pe toate realizările făcute prin politica de coeziune și uh, de toate aceste uh, proiecte, principiul parteneriatele public-privat, toate realizările în domeniul mediului social și așa mai departe, în toate domeniile, toate progresele pe care împreună le-am obținut în ultimii ani prin acțiunile comisiei noastre. Să ne uităm la EFSI, pe lângă criticile exprimate de către Curtea de Conturi Europene, să ne gândim, de exemplu, la investițiile uh, sociale. Investițiile în uh, infrastructura socială nu sunt posibile prin acest nou FC, deci uh, trebuie să venim cu o critică foarte dură, bine întemeiată și trebuie să respingem tot ce înseamnă reducerea fondurilor pentru noi, pentru Invest EU și pentru um, FC. Mulțumesc, doamna Demato. Grazie, președinte. Mulțumesc, doamnă președinte. Pe de o parte, Ideea de fond de investiții pentru politicile Uniunii cu un set de reguli care să se respecte ar trebui să ducă la o simplificare. Pe de altă parte, la fel ca și EFSI, care avea anumite aspecte critice în sine, nu credem că nici acesta rămâne imun în fața acestor posibile atacuri. Eu zic că în zonele de umbră trebuie să intervenim imediat, de la transparență, adiționalitate, respectarea principiului de coeziune care este înscris în tratate, până la efectul de pârghie care este așteptat. În același timp, eu vreau să acționăm ferm pentru ca să nu să se poată face speculații care sunt dăunătoare pentru economia reală. Nu trebuie să folosim fondurile publice pentru susținerea unor operațiuni financiare care sunt prea riscante. Mai există și un alt element important pe care nu trebuie să-l uităm. Statele membre pot să contribuie la garanția Uniunii Europene cu o cotă din propriile fonduri uh, în, uh, care sunt însă în concurență unul cu celălalt, fondurile structurale și fondurile de investiție. Și având în vedere că că există o mare parte din ele care sunt paralele și cu fondurile de coeziune și care sunt destinate regiunilor uh, mai puțin dezvoltate, trebuie să vedem ce soluție găsim. Comisia Europeană trebuie să rămână angajată față de principiul de uh, autoritatea statului membru în această competență nu, nu, și uh, trebuie să se țină cont și de regiunile unde există mai mult um, randament din aceste acțiuni. Trebuie să încercăm să găsim o obligativitate care să pună în centru coeziunea și să țină cont de teritoriile mai dezavantajate. Alte chestiune care mi se pare absolut inacceptabilă se referă, voi introduce un, o modificare, un amendament, este rolul Parlamentului. Să nu uităm că singurul organism ales este Parlamentul, în timp ce Comisia Europeană nu a făcut decât să ne pună în rolul de spectator pasiv. Aș dori să vă mai uh, spun și că cu InvestEU se creează o situație care va conferi multe puteri Comisiei Europene care va putea să acționeze de facto ca o bancă. Nu trebuie să acționeze Comisia ca o bancă, nu este rolul ei dacă vrem să respectăm tratatele UE. Pe de altă parte, operativitatea pe care și-a autoatribuit-o necesită o competențe speciale, mai ales în legătură cu alegerile partenerilor financiari, concretizarea proiectelor și activitatea prevăzută pentru a pune și ideatic din punct de vedere în um, acțiune programele respective. Sunt foarte multe aspecte delicate care sunt însă esențiale pentru ca să se poată folosi atent și responsabil banii publici. Iată de ce eu voi înainta amendamente și sper că acestea să fie dure față de propunerea Comisiei. Mulțumesc! Thank you very much. Vă mulțumesc. Dați-mi voie să fac și eu o observație personală. După toate pozițiile raportorilor din umbră, am și eu o întrebare pentru raportor căutăm uh, sinergii între diversele instrumente de finanțare uh, în, în Uniunea Europeană. Opțiunea de a transfera o parte din fondurile structurale către Invest EU este o opțiune voluntară. Niciun stat membru nu e obligat să o facă. În anumite cazuri există proiecte care pot fi uh, rentabile și finanțate de, de bănci uh, și nu trebuie să uh, utilizeze resursele acestui uh, fond Invest EU pentru că pot fi finanțate în altă parte. Deci aici, la comisia noastră, cred că trebuie să fim foarte inteligenți și să ne gândim la flex, oportunitățile de flexibilitate pentru statele membre în utilizarea tuturor instrumentelor, ținând cont de faptul că sinergia apare la bun început. Aceasta este întrebarea mea. Da, putem uh, elimina această propunere. Am ascultat uh, propunerea raportorilor din umbră și va fi decizia Comisiei Regii, în definitiv, însă aș menționa că trebuie să monitorizăm uh, foarte inteligent aceste lucruri și să ne gândim la uh, pași ulteriori după politica de coeziune în legătură cu toate instrumentele. Am mai primit câteva cereri de intervenție, doamna, domnul Olbricht și doamna Crel. Da, nu am întrebări pentru că trebuie să fug la reuniunea de la buget, Comisia Bugete, însă am câteva sugestii pentru raportor. În primul rând, o descriere scurtă pentru că uh, trebuie să înțelegem ceea ce se întâmplă. Este vorba despre continuitatea EFSI, însă Există o schemă de garanție pentru toate politicile? Este o schemă de garanție, da. Și ce se întâmplă cu politicile de la care luăm fonduri? Unde luăm fonduri de la acest, aceste politici și creăm uh, lacune în orizont uh, sau pentru IMM-uri, cum tratăm aceste lacune? Fondurile dispar de acolo și se, deplas, se deplasează la o altă rubrică unde nu mai sunt în mâinile Direcției Generale pentru Cercetare, ajung la ECFIN. Aceasta este întrebarea pe care o punem ca raportor. Ce se întâmplă cu politica de coeziune? Pentru că avem am avut o, o dezbatere îndelungată în legătură cu instrumentele din interiorul politicii de coeziune care există acolo. Știm care este experiența și știu cât de greu este să aloci fondurile atunci când uh, ele sunt alocate pentru cheltuieli. Și uh, aveți dreptate, statele membre au dreptate că uh, se tem că vor pierde bani, deci văd, vor o uh, strategie de ieșire pentru a uh, economisi bani și pentru a trece la o uh, procedură mai simplificată. Nu vreau să critic, însă sugerez uh, raportului să introducă în raport absolut solicitarea din partea Comisiei Regii de a avea o uh, oportunitate de coeziune, pentru că Banii vor fi trimiși voluntar către Invest EU și nu vor fi în fereastra de pentru coeziune. Pentru că nu va exista o asemenea oportunitate. Se vor duce în altă parte. Vor fi luați de la coeziune și vor ajunge la alte politici. Este o problemă reală pentru că trebuie să ne gândim la alocările naționale Putem discuta diverse instrumente, ce se poate face prin sistemul bancar și ce poate rămâne în cadrul de coeziune. Deci vă sugerez să nu lăsăm lucrurile să uh, treacă așa până fără a avea o oportunitate pentru coeziune, pentru că altfel banii vor dispărea din politica de coeziune. Îmi cer scuze că trebuie să fug uh, la cealaltă reuniune, însă vreau să spun acest lucru. Vă mulțumesc, doamna Crel, aveți cuvântul. Nu intenționasem uh, să iau cuvântul, dar are totul de a face cu regulamentul general, uh, cu regulamentul privind uh, dispozițiile comune. Am înțeles ce, ce spun unii că unele state membre se tem că vor pierde bani, dar dacă chiar de la început uh, permitem statelor membre de a lua bani de la politica de coeziune, uh, coeziune pentru Invest EU, atunci Uh, sunt convinsă că uh, unii nu-și dau seama că uh, banii se vor pierde în statele membre, pentru că în unele statele membre e foarte ușor să facă proiecte comune pentru a evita, de exemplu, bani pentru politica de climă, pentru protecția mediului și așa mai departe. Și le spunem Comisiei Europene, luați 20% fără nicio problemă de la politica de coeziune, ne putem lipsi de ei și așa așa mai departe. Nu putem să venim noi cu poziția asta. Unde trăim? Pe ce lume trăim? Avem pierdut 10% din politica de coeziune, iar statele membre trebuie uh, să uh, facă cumva ca să găsească undeva acești bani. Deci toată această problemă că se poate coopera și cu Invest uh, EU și așa mai departe, cu Erasmus Plus, cu Orizont, cu programele Live și așa mai departe, uh, e logică, ea figurează în regulamentul general și uh, va fi mult mai ușor, de exemplu, ca banii să fie acordați la proiectele de cercetare pe care nu reușesc să le finanțez din Orizont. Asta figurează în regulament, dar statelor membre care îmi vor pune întrebarea de unde se iau banii, trebuie trebuie să le permită să aibă bani și în, uh, în fondurile regionale, pentru proiectele regionale. Avem uh, suficiente posibilități uh, de a folosi instrumente financiare cu Jessica și Jasper și așa mai departe în politica de coeziune, deci vă rog insistent Uh, să nu cedați uh, lobismului din uh, partea unor state membre și să vă gândiți ce trebuie să facem noi la comisia noastră, pentru ce suntem noi competenți. Suntem competenți pentru politica regională, pentru dezvoltarea unei Europe sociale, a unei coeziuni teritoriale, sociale și nu trebuie să permitem ca statele membre să deruleze proiecte imense care nu au nimic de a face cu politica de coeziune. Vom discuta regulamentul general, uh, dar în orice caz uh, sunt uh, pentru ca prevederile privind privarea politicii de coeziune de aceste fonduri să nu luptăm. Deci vă rog încă o dată, colegi, gândiți-vă unde lucrăm la, la, la comisia care se ocupă de politica de coeziune. Eu uh, nu uh, cred că Invest EU ar trebui uh, să ne permită să se ia bani de la politica de coeziune și să se uh, submineze sau să se subevalueze efectele asupra politicii de coeziune. Vă mulțumesc, doamna Maletici. Vă mulțumesc. Doar o propoziție, pentru că sunt perfect de acord cu ceea ce ați spus și Ian, ceea ce a spus Ian. Ar trebui să ne gândim cum se întâmplă că uh, politica de coeziune este atât de complexă în comparație cu InvestEU, cu Orizont? De ce statele membre preferă să dea bani către InvestEU sau Horizon? Pentru că nu prea văd uh, uh, simplificare în acest în reforma politicii de coeziune. Uh, avem, avem mai multe condiționalități decât înainte. Deci poate ar trebui să regândim uh, simplificarea politicii de coeziune. Statele membre nu sunt, de fapt, încurajate să redistribuie fonduri și ca statele membre să nu fie încurajate să uh, încurajeze fonduri, să redistribuie fondurile în, în altă parte. Da, uh, o propoziție uh, ca parte a dezbaterii pe care o vom purta în legătură cu reforma politicii de coeziune, în legătură cu celelalte fonduri, în legătură cu întregul pachet uh, și CFM. Dacă priviți pachetul, veți vedea că pe baza anumitor succese din această perioadă, Programele de gestiune centralizată au primit un buget uh, mai mare. Proiectele de gestiune comună au primit o pondere mai mică. Este un trend, o tendință a întregului pachet. Pentru că uh, gestiunea centrală este ușor de uh, gestionat, de auditat, este ușor de obținut un rezultat rapid și în uh, majoritatea cazurilor și proiectelor e vorba de proiecte care sunt uh, susținute cu ușurință de bănci, de investitori privați și așa mai departe. Când uh, vorbim despre politica de coeziune, în special vorbim despre proiecte care nu sunt finanțabile din exterior. Însă, în ceea ce privește alte proiecte, nu putem să ne adresăm uh, statelor membre. Nu, este, nu vrem să, nu trebuie să incriminăm statele membre. Este vorba de un întreg proces și felul cum va, vor funcționa lucrurile în viitor. Însă face parte din celelalte discuții știu că acum avem uh, prezentarea unui proiect de raport, avem poziția raportorilor din umbră și voi da cuvântul Comisiei Europene. Avem un rep- reprezentant al Direcției Generale ECFIN care este prezent. Aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc raportorului pentru proiectul de aviz, mulțumesc tuturor celor care au intervenit Cred că ar trebui, se pare că va trebui să conving pe multă lume din sală. Aș începe doar prin a explica ce dorim să facem. După cum ați subliniat și dumneavoastră, doamnă președinte, este vorba de faptul că compartimentul pe statului membru este pe bază voluntară, se pot transfera banii către InvestEU am discutat mult că autoritățile locale pot să fie libere, pot să decidă. Obiectivul este de a facilita sinergii între nivelul comunitar și instrumentele de gestiune comună pentru a folosi garanțiile pentru proiectele din teritoriu. Și dacă îmi dați voie să clarific, dacă o anumită regiune dorește să, folose, să folosească compartimentul de stat membru, atunci statul membru va fi obligat să folosească resursele în regiunea respectivă. Deci nu, nu se poate spune că Calabria contribuie la compartimentul statului membru și pro, după aceea sunt uh, finanțate proiecte în zona Piemont. Uh, nu acesta este obiectivul. Ceea ce credem este că statele membre vor beneficia de o susținere crescută pentru că avem o rată de acordare mai mare decât de granturi și un set unic de reguli, ceea ce va împiedica fragmentarea. Știm că aceasta este o problemă și de aceea am încercat să introducem 14 instrumente diferite cu criterii diferite de eligibilitate sub a, a, aceeași egidă. Deci considerăm că combinarea acestor resurse între eh, compartimentul statelor membre și al eh, cel comun este posibil, nu este obligatoriu. InvestEU se va referi la eh, statele membre respective care pot să decide sau nu să utilizeze aceste măsuri la nivel regional. Mm, acordul de contribuție între statul membru și comisie este un acord care, la care trebuie ajuns. Lucrurile nu se, nu se pot uh, canaliza fonduri dintr-o zonă în alta și nu cred că acest lucru ar fi acceptabil uh, nici pentru colegii noștri. Uh, Odată ce are loc un transfer către InvestEU, implementarea compartimentului spre stat membru va urma regulile InvestEU și acest compartiment va fi e, tratat conform regulilor InvestEU și va urma regulile de investiții și raportare pentru a e, simplifica proiectele și avem și un regulament al Consiliului în legătura cu controlul uh, subvențiilor de stat. Știm că în momentul de față nu este foarte ușor. Așadar, noi încercăm să găsim o modalitate de îmbunătățire a situației și același lucru este valabil în ceea ce privește granturile comune. Uh, primim plângeri că este foarte uh, complex să se combine instrumente comune și uh, cele ale, care beneficiază de gestiune centrală. Uh, însă, dacă vom avea succes prea mare, poate că statele membre vor avea un interes să recanalizeze banii către InvestEU, însă regulamentul are anumite termene. Dacă banii nu sunt utilizați, se întorc uh, către statul membru, nu uh, Uh, se poate aștepta la nesfârșit uh, un acord. Deci, uh, din nou, ce pot să menționez? Comisia va fi va deci partenerul de implementare. Partenerul de implementare unic deocamdată este uh, grupul european de investiții, uh, vrem să extindem numărul de entități care au acces uh, direct la garanțiile noastre și considerăm că este o concurență sănătoasă ca autoritățile locale să poată să își aleagă partenerul de implementare și la propunerea statelor membre vom semna un acord de contribuție uh, Mulți ne-au spus cât este de important ca programul nostru să fie deschis și uh, către uh, instituțiile naționale din uh, statele membre care să aibă acces direct la garanții. Pentru statele membre mici este dificil să uh, se găsească proiecte de volum uh, acceptabil pentru BEI. Uh, și Banca Europeană de Investiții, bineînțeles, deja a făcut eforturi să, uh, sca, să scadă volumul minim acceptabil, însă pentru anumite state, într-adevăr, este o provocare și de aceea s-a uh, solicitat uh, un regulament financiar pentru care să ajute statele membre mai mici care să poată avea acces la garanțiile noastre pot să continue să fie uh, intermediar financiar în grupul B, depinde de ei. La ultima săptămână de atelier pe care am organizat-o, multe state au fost prezente, inclusiv uh, băncile din Croația au fost prezente și au fost uh, interesate de acest acces. Este vorba de volume care nu sunt accesibile în momentul actual. Vreau să... Uh, ați spus că comisia vrea să devină o bancă. Nu, nu vrem să devinem, devenim o bancă. Ca și la FC avem o dispoziție care spune că comisia gestionează riscul și calculează uh, sumele, este adevărat, ca și în cadrul FC, însă calculul riscului nu va fi bazat pe uh, ideea, pe, pe datele de la un singur partener de implementare, ci de la o serie de parteneri de implementare pe care îi vom avea. Și trebuie să ne asigurăm că aceste informații sunt uh, coerente și că se urmează uh, procesul de uh, diligență necesară pentru că noi raportăm în fața Parlamentului și uh, sub, ne supunem proceselor de garanții juridice ale BEI. Deci nu vrem să duplicăm uh, activitățile bancare uh, care există deja. Acest lucru doar pentru a vă arăta, pentru a vă răspunde la câteva dintre întrebări. Înțeleg preocupările care au fost explicate. Sper că uh, intervenția mea va, uh, a clarificat puțin lucrurile și dau cuvântul colegului meu de la Direcția Generală Regio pentru a completa. Dacă îmi dați voie pe, foarte pe scurt uh, să completez ceea ce a spus colegul de la ECFIN, pentru că anumite dintre dezbaterile pe care le-am auzit astăzi seamănă cu discuțiile pe care le-am avut în cadrul Omnibus, deci am ascultat cu mare interes această dezbatere și aș dori să intru mai în detalii, mai în detaliu. În primul rând, instrumentele financiare. Uh, nu este un obiectiv de politică, este un model de realizare. Deci trebuie să uh, putem să furnizăm mai mult acolo unde este relevant, să creștem uh, susținerea pentru investiții Însă este o contribuție voluntară, după cum a spus și domnul președinte, deci uh, dă o opțiune statelor membre, toate statele membre păstrează posibilitatea de a înființa uh, instrumente financiare și acestea, acestea pot să fie uh, cele potrivite pentru a le îndeplini necesitățile. Și un alt aspect care este foarte important de subliniat în contextul discuțiilor pe care le-am purtat la regulamentul Omnibus nu este vorba de un transfer. Sunt bani care ies din politica de coeziune, ă, este o contribuție și am lucrat foarte mult pentru a clarifica acest lucru. Această propunere a Comisiei se asigură că fondurile trimise la InvestiU au o legătură directă cu originea lor, în contextul acordurilor de parteneriat sau în problema de în perioada de implementare. Trebuie să uh, uh, aibă obiective în ceea ce privește politica de coeziune. Nu sunt fonduri care sunt pur și simplu transferate. Trebuie să îndeplinească uh, aceste criterii de coeziune și statele membre trebuie să negocieze criterii în care includ raportare corespunzătoare există și beneficii. Statul membru trebuie să decidă dacă se potrivește în uh, contextul respectiv, în funcție de risc, economia de scară, povara administrativă. Trebuie să fie cântărite beneficiile în cazul respectiv și în legătură cu ce a spus despre sinergii, în perioada uh, actuală era deja posibil ca uh, fondurile de gestiune comună să contribuie la uh, alte instrumente, însă doar în cadrul unor inițiative hibrid și cu multe probleme. Însă acum avem un set unitar de reguli, condiții clare, se contribuie la InvestEU uh, cu niște reguli de participare foarte clare. Vă mulțumesc! Um, cunoaștem aceste explicații, avem ex- experiență cu programul Omnibus și a fost util să um, ascultăm explicațiile ECFIN. Doamna Westphal. Lassen Sie mich ketzerisch anfangen. Permiteți-mi să fiu uh, puțin uh... să fac un pic pe Toma necredinciosul. Pentru că ideea este că Discuția pe care am purtat-o până acum se ocupă de sarcina acestei uh, comisii care a încercat atâta timp să simplifice lucrurile, care a încercat să transfere competențe și către oameni să-i aducă mai aproape de bunăstarea pe care o aduce cu sine Europa. Deci toate lucrurile pe care de ultimii, în ultimii 10 ani de când sunt și eu în această comisie am încercat să le obținem. Și am încercat să le flexibilizăm. Și acum cu noul regulament uh, general, toate aceste lucruri țin de noi. Este sarcina noastră să reușim așa ceva. Eu am spus-o încă de la început. Sarcina mea este să încercăm ca uh, politica structurală să nu-și depășească nici competențele și să nu fie nici cea care are de suferit. Noi considerăm că politica structurală uh, și banii din politica structurală, introducerea uh, acestora în domeniul infrastructurilor, în domeniul um, locurilor de muncă, toate acestea trebuie să se întâmple, susținerea IMM-urilor, crearea de locuri de muncă aproape de oameni, noi asta este ceea ce, cre... ceea ce am uh, deplâns tot timpul la noi în comisie. Unde este vizibilitatea noastră? Unde este posibilitatea de a ameliora aceste capitole? Va trebui să devenim mult mai duri în discuție, nu numai la regulamentul de bază, ci în general. Și mai vreau să spun un lucru. Mi se pare absolut necesar ca în această uh, comisie, regulamentul de bază să fie uh, cel care să ne ghideze și celelalte regulamente să fie subordonate și toate rapoartele să se orienteze după regulamentul de bază. Nu trebuie să uh, permitem unui aviz să meargă în altă direcție. Iată de ce noi uh, colaborăm foarte bine între noi și um, sunt convinsă că nu este ultima dată că purtăm această discuție și vom purta discuția și în alte contexte. Noi trebuie să fim destul de vocali, să spunem că suntem cei care facem politică regională, deci suntem cei care suntem aproape de cetățeni. Mulțumesc! You, thank you very much. Um, Mulțumesc! Comisia competente, comisiile competente sunt econ și bugete și își uh, vor uh, vota raportul în 19-20 deci, noiembrie, deci noi va trebui să votăm avizul în 25 octombrie. La eh, reuniunea extraordinară eh, de la Strasburg și de aceea termenul pe amendamente propus este în 3 eh, octombrie, mai aveți o zi în plus, dar la ora 12, deci în 4 octombrie și nu în 3 și aș dori să vă rog să vă uh, depuneți amendamentele în limba engleză dacă se poate. În 4 octombrie. Deci 4 octombrie la ora 12. Deci dacă se poate în engleză. Ceea ce va înlesni puțin lucrurile. Acum trecem la ultimul dosar pentru astăzi. Îmi cer scuze că timpul ne presează, dar mai avem totuși ceva timp la dispoziție după ora 11. Avem, un schimb de opinii cu privire la propunerea Comisiei referitoare la un mecanism pentru depășirea obstacolelor juridice și administrative în context transfrontalier. Noi suntem comisia competentă pe acest dosar legislativ. Raportorul nostru este domnul Van Mintenburg. Aveți cuvântul. Mulțumesc, doamnă președinte. O să vorbesc uh, în olandeză, dar o să încerc să fiu cât mai concis și tocmai de aceea am uh, optat uh, pentru limba mea. Ca să fac <laughs> improvizațiile necesare. Eu consider că pentru toată lumea este foarte clar că cooperarea în Europa este foarte importantă. 40% dintre suprafețele europene sunt uh, zone transfrontaliere și 30% din uh, locuitorii noștri locuiesc în aceste zone de frontieră și au o contribuție uh, corespunzătoare la PIB. Comisia dorește să uh, sporească uh, creșterea în aceste regiuni transfrontaliere și știm cu toții că potențialul uh, aici este imens. Avem exemple numeroase la dispoziție. Când uh, lucrezi și locuiești într-o regiune transfrontalieră, întotdeauna uh, ai de-a face cu probleme administrative. De exemplu, uh, catastrofa care a avut loc într-o uh, uzină uh, din Olanda, incendiul respectiv, a, uh, avut de-a face cu partea administrativă transfrontalieră și deci ar trebui să ne gândim la simplificarea administrativă. Comisia ar trebui să propună un mecanism și avem un alt uh, uh, instrument uh, pentru a uh, stimula aceste, această cooperare juridică și administrativă în context uh, uh transfrontalier. Deci uh, avem uh, posibilitatea, de exemplu, de a finanța proiecte din fondul uh, Interreg. Intențiile putem spune că sunt bune, dar dacă ne uităm la ce s-a întâmplat în ultimile luni, eu am uh, discutat uh, cu factori implicați, toată lumea a fost de acord că ideea comisiei este foarte bună, dar uh, unii își fac griji cât de benevolă va fi, deci cât de, de voluntar va fi acest mecanism, de asemenea tot, de, totul, tot, tot ce ține de subsidiaritate și așa mai departe. Cu toții știm că avem nevoie și de sprijinul statelor membre pentru a depăși aceste obstacole juridice și administrative. În uh, proiectul meu am spus uh, că e nevoie de un instrument, de un mecanism cu care cu adevărat să putem soluționa problemele și uh, împreună trebuie să abordăm problemele. Și asta cât de voluntar sau benevol se poate dacă statele membre nu participă, nu vom obține nimic. Deci, statele membre trebuie să se gândească dacă cu adevărat își doresc acest mecanism și dacă îl vor folosi. Totul trebuie să se ia uh, decizii de la caz la caz, în funcție de proiect, deci dacă e nevoie de acest uh, mecanism. Uh, gândiți-vă cum se folosesc aceste reguli, cum se aplică aceste reguli transfrontaliere și dacă cu adevărat avem nevoie de un astfel de mecanism sau nu. E foarte greu uh, Uh, să iei uh, tot timpul uh, decizii de la nivel european fără sprijinul statelor membre. Trebuie deci să ne gândim foarte bine cred că și subsidiaritatea și proporționalitatea pot fi rezolvate cu statele membre dacă ele cooperează. Deci e foarte important să încercăm să rezolvăm probleme pe care nici măcar nu le identificăm la nivel european în zonele transfrontaliere. pentru că statele membre uh, pot să pună în aplicare soluțiile propuse de noi de la nivelul european. Și e foarte important să avem și un uh, omolog, un uh, interlocutor la care să apelăm când apar aceste obstacole juridice sau administrative. Și mă gândeam la crearea unor puncte de contract, contact transfrontaliere. Eu cred că statele membre ar trebui să aibă posibilitatea să înființeze un ghișeu, de exemplu, căruia să te poți uh, adresa uh, când ai probleme. Și după aceea ghișeul respectiv să hotărască dacă e nevoie de diversele mecanisme, un mecanism național sau uh, un mecanism transnațional, transfrontalier. Sau un, chiar unul care să implice mai multe state membre, în zona Benelux, de exemplu. Deci, Cred că acest mecanism este un pas înainte pentru a soluționa toate aceste probleme cu care se confruntă regiunile transfrontaliere, dar încă o dată este nevoie de voința politică a statelor membre pentru ca mecanismul să funcționeze. Pentru că o cooperare între două țări sau între două regiuni transfrontaliere și uh, Comisia e indispensabilă, doar astfel se poate uh, îmbunătăți prosperitatea în regiunile transfrontaliere și uh, viața oamenilor care trăiesc în aceste regiuni. În numele domnului Zeller ia cuvântul domnul uh, Van Nistelrooy. Foarte pe scurt mă voi explica, mă voi exprima. Domnul Zeller este raportor uh, din partea grupului nostru pe instrumentul pe care l-am uh, pregătit în ultima perioadă financiară și care este folosit acum Domnul uh, Van uh, Miltenburg uh, spune că mecanismul nu ar trebui să fie o noutate. Pentru că știm că pentru a pune în aplicare un nou instrument, pentru a lansa și pentru ca el să funcționeze, este nevoie de 4-5 ani. Se creează o nouă o structură administrativă, după aceea va trebui ca ea să fie ajutată să funcționeze. Deci cred că ar fi mai bine să ne axăm pe partea de inovare și trebuie să vedem unde putem obține uh, valoarea adăugată cu acest instrument. Timpul ne presează. Ieri uh, a existat o audiere PP în legătură cu cadrul strategic comun și am pus o întrebare. Statele membre sunt de acord că acest instrument transfrontalier să dobândească competențe care sunt transferate tocmai de la statele membre înspre acest instrument. Deci uh, acest, uh, această instituție va trebui să hotărască dacă se aplică legea franceză sau belgiană. Deci cred că într-adevăr va fi foarte important să ascultăm statele membre, să vedem uh, ce sunt dispuse să cedeze. Deci nu știu dacă trebuie să ne grăbim. Mi-ar plăcea să organizăm o adiere, să le dăm cuvântul acestor factori implicați pentru că am avut uh, uh, vechiul instrument în urmă cu 40 de ani, am acumulat uh, experiență, apoi am avut instrumentul din uh, fostul mandat, nu știu de ce ne pripim, de ce ne grăbim, haideți să-i ascultăm. Și, de fapt, tot ce spui tu e foarte pertinent. Doamna Crel, în numele doamnei uh, Morcovaia, nu poate veni astăzi, deci o să-i uh, citesc contribuția. O citez doar. Vă mulțumesc pentru cooperarea avută până acum. Uh, stimate domnule raportor, uh, raportor alternativ, cred că acest mecanism transfrontalier este un instrument util și că vom putea să creăm condițiile necesare pentru ca el să fie cu adevărat bine folosit. Aș dori să fac câteva remarce pe care ar trebui să le examinăm. Anumiți, uh, anumite uh, regiuni transfrontaliere ne-au transmis uh, poziții critice, deci cred că ar trebui să fim mai specifici pe partea voluntară a mecanismului, deci dacă va fi o, o alegere opțională sau nu. Însă, regiunile transfrontaliere sunt de acord că e, un, e o abordare pozitivă, fără însă a avea nevoie de fonduri suplimentare. Ideea este să aducem schimbări pozitive în regiunile transfrontaliere pentru Uh, pentru cetățenii noștri. Deci uh, proiectele de tip Chel uh, Strasburg arată că astfel de proiecte transfrontaliere sunt posibile. Am putea, de exemplu, să construim un pod la Comalno, dar aceste proiecte deja sunt în curs. Timpul necesar pentru a depăși barierele administrative și juridice a fost foarte îndelungat. Întârzierile sunt uh, create de diferențele între procesele administrative din uh, statele membre și acesta este motivul pentru care ar trebui să vedem cine ce face, cine, cine, cine are răspunderea la nivel național și regional. Ne dorim mai puțină birocrație, să ne axăm pe proiecte concrete, al căror scop să fie îmbunătățirea calității vieții. Dacă vom reduce obstacolele juridice, Uh, vom uh, uh, încuraja afacerile și de asemenea serviciile de transport, de sănătate și așa mai departe. Obiectivul nostru ar trebui să fie o dezvoltare armonioasă în întreaga Uniune Europeană și cred că vom putea obține un compromis de calitate în acest, în această, din această privință. În numele grupului ECR, nu știu cine ia cuvântul. Vă rog, aveți cuvântul. Mulțumesc, uh, doamnă președinte. Îl reprezint pe domnul Pietrovski astăzi. Comisia Europeană, în acest pachet pentru politica regională, ne propune acest mecanism pentru a depăși obstacolele juridice și administrative în context transfrontalier. Comisia Europeană pare să considere că avem nevoie de un uh, nou instrument astfel încât uh, regulile dintr-un uh, stat membru să poată să se aplice peste graniță, bineînțeles cu permisiunea autorităților competente. Comisia Europeană își dorește ca toate statele membre să folosească un instrument la fiecare graniță, la fiecare frontieră, astfel încât obstacolele administrative din aceste regiuni uh, transfrontaliere să fie eliminate. Deci, iată, Comisia Europeană propune acest instrument care urmează să fie uh, folosit pentru activitățile în aceste zone transfrontaliere. Pe de altă parte, există articolul 9.2 D care nu permite uh, timpul necesar uh, pentru a pregăti acest instrument, ceea ce este inacceptabil. Acest instrument va fi folosit la cererea ă, părților implicate, că e vorba de persoane juridice, dar și persoane ă, fizice sau organizații care uh, sunt implicați în cooperarea transfrontalieră. Ceea ce poate crea situații în care acest instrument să fie folosit la uh, scară foarte amplă și nu doar în uh, situații excepționale. De exemplu, am putea de-a face cu o situație în care regulile dintr-un stat membru să se aplice în mod sistematic într-un stat membru vecin. Cred că funcționarea aceasta va fi foarte complicată și va duce și, la, și va genera obligații juridice. Și dacă ți asume o obligație juridică, atunci consecințele pot fi foarte importante și din punct de vedere juridic. Deci dacă ai un produs uh, transnațional, de exemplu, e nevoie câteodată de o derogare și în perioada în care proiectul este implementat, poți uh, pune în aplicare regulile dintr-un alt stat membru sau poți veni cu o soluție diferită. Deci poți să semnezi un acord între două state membre și după aceea un stat membru poate declara că pentru acest product, produs statul membru respectiv va cere o derogare specială, astfel încât uh, regulile din statul vecin să se aplice, dar uh, totul în cazuri excepționale. Ceea ce poate genera situații în care regulile să se schimbe la cererea sau la presiunea uh, lobiștilor. Unii sunt uh, foarte puternici uh, în unele state membre. În Polonia, unii ar putea să facă lobby pentru ca regulile să fie schimbate și să se aplice regulile din Germania, ceea ce ne îngrijorează. Deci, de aceea considerăm că propunerea Comisiei Europene poate că nu este uh, soluția uh, cea mai bună, uh, Uh, procedura va fi foarte îndelungată, se va trage mult de timp și nu va fi nici foarte utilă pentru cineva care vrea să aibă un proiect într-o regiune transfrontalieră. Avem fondurile Interreg, de exemplu, și acest mecanism nu va putea să fie mecanism cu, uh, pentru proiecte Interreg. Pentru că va trebui să respecti toate, toți acești uh, pași și apoi va fi nevoie de solicitări pentru fondurile de uh, respective. The floor is yours. Uh, Domnul Rope acum, vă rog. Mulțumesc foarte mult, uh, doamnă președinte. Într-adevăr, e un uh, subiect foarte important. Iată cum stau lucrurile în prezent. Fiecare stat membru când își uh, folosește uh, sistemul juridic creează propriile mecanisme și dacă toate aceste dispoziții juridice trebuie mm, aplicate în alt uh, stat membru, atunci apar situații noi, mecanismele trebuie să fie adaptate, adesea e nevoie de foarte mult timp, se creează și un risc inutil atunci când vorbim de anumite proiecte. Când derulăm proiecte europene, e mai simplu pentru că Uh, există foarte multe asemănări între statele membre. Dar situația se complică atunci când proiectele sunt uh, uh, sunt derulate prin cooperare cu un stat terțu. Am avut foarte multe astfel de proiecte de care m-am ocupat eu cu Belarusul și cred că Comisia atunci când semnează acorduri uh, internaționale, ar trebui să se gândească la dispozițiile care vizează țările terțe, pentru ca ele să aibă posibilitatea să participe la proiecte, dar aceste uh, dispoziții trebuie să fie coerente cu uh, dispozițiile generale care se aplică în Europeană. Și dacă fiecare stat membru va face ce vrea, atunci vor apărea probleme și chiar dacă potențialul e real, dacă ideile sunt bune, atunci uh, uh, uh, ele nu vor fi concretizate. Oamenii vor avea impresia că au la dispoziție fonduri pentru cooperarea transfrontalieră, însă dacă locuiești la granița cu Rusia sau Belarus, nu vei putea folosi acești bani. Deci, încurajăm Comisia să se asigure că toate statele care participă la acest sistem uh, vizează indicatori generali. Doamna Demato. To be brief. In questione abbiamo in questa Mulțumesc. În această comisie am vorbit de multe ori despre simplificare și despre mecanisme care au ca scop uh, vizibilitatea, politica de coeziune, care să fie mai orientată către nevoile lor și mai puțin administrativ în ea. Propunerea Comisiei merge în această direcție. Dacă facem o analiză transfrontalieră care a durat 2 ani, Comisia ne-a adus rezultate după aceasta care sunt destul de îngrijorătoare. În regiunile de frontieră, care obțin rezultate, se obțin rezultate mai mici economice ca ce interior, în interiorul statelor membre. Accesul la studii, accesul la universități e de asemenea mai dificil în zonele de frontiere și această problemă trebuie să fie abordată cu multă celeritate și eficiență. Iată deci contextul în care este necesar să luăm măsuri care să meargă dincolo de ajutoarele economice europene și care să integreze finanțările europene în regiunile de frontieră. Având în vedere dificultățile care există, nu se poate merge numai prin investiții și finanțări precum Interreg eliminarea obstacolelor juridice și uh, birocratice în zonele de frontieră reprezintă numai o susținere financiară la, în cadrul Interreg, dar și o susținere instituțională pentru grupurile, uh, pentru administrația teritorială, care nu are de multe ori puterile legislative care ar ajuta să se depășească obstacolele juridice. E important să se sublinieze că recurgerea la acest mecanism este pe bază voluntară. Un stat membru poate să decidă împreună cu alt stat limitrof, de exemplu, să continuă eliminarea obstacolelor juridice într-o anumită regiune și să utilizeze mecanismele disponibile la nivel regional împreună cu un stat membru limitrof, așadar. În acest caz, poate să decide să nu folosească mecanismele care sunt prevăzute în uh, regulamentul respect acesta. Mecanismul, deci, trebuie să conțină și angajamentul și declarația. După raportul raportorului nostru, vom vrea să ne concentrăm și pe organizarea și specificarea punctelor de coordonare în transfrontalier în statele membre, rolul de coordonare al Comisiei și pe protecția juridică a persoanelor care locuiesc într-o zonă transfrontalieră. Mulțumesc! Thank you very much. Now I'll give the floor to Miss uh, Natalie Verschelde. Uh, Mulțumesc. Dau cuvântul acum reprezentantei Comisiei. Vă rog. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Mulțumesc raportorului uh, pentru rezumatul său uh, foarte eficient al propunerii comisiei. Aș dori să clarific anumite puncte pe baza declarațiilor făcute de către raportori și de către raportorii din umbră. În primul rând, aș dori să subliniez că nu e vorba de o propunere grăbită care vine din nimic. Comisia s-a lansat într-o discuție multianuală cu statele membre și cu uh, actorii care sunt transfrontalieri, sunt foarte mulți aceștia și discuția a început chiar în 2015, iar propunerea pe care am făcut-o a fost cerută de către foarte mulți dintre acești actori. Un, uh, o audiere publică ar fi binevenită, dar noi considerăm că am primit deja atât de multe cereri din partea regiunilor, municipalităților și a altor tipuri de actori transfrontalieri, încât putem vorbi deja de un uh, proces de maturare al acestui subiect. Vedem mecanismele în cauză ca fiind complementare față de instrumentele existente deja în um, instrumentele de cooperare. Unul dintre ele este susținerea financiară pe care o primesc, de exemplu, toate regiunile frontaliere pentru Interreg. O altă posibilitate este cre- crearea de uh, entități transfrontaliere și mă refer aici la um, grupările pentru cooperare teritorială, care sunt însă înregistrate sub legislația statului membru în cauză, unul dintre ele. Deci nu se poate face o alegere printre diferitele uh, inițiative existente. A, al treilea instrument uh, este un mecanism prin care statele membre să se pună de acord să rezolve aspecte pe care nu le-au prevăzut atunci când au adoptat reguli și naționale sau reglementări. În legătură cu comentariile despre lobbyiști care vor cere să se schimbă legislația dintr-o anumită țară, eu zic că nu este o posibilitate realistă. Domeniul de aplicare al uh, regulamentului se bazează pe conceptul de introducerea noilor servicii publice sau pe noile produse de infrastructură sau proiecte. Nu este vorba de un lobby care să ceară o schimbare în legi sau legislații. Trebuie să existe un proiect concret sau o inițiativă concretă în spatele cerinței. În legătură cu frontierele externe, aș dori să subliniez că e vorba aici de un regulament care se referă numai la statele membre. Am primit deja câteva comentarii pe care am dori să vi le transmitem, pentru că dorește Elveția să fie parte din proces și dacă este cazul, eu zic că este binevenită, în legătură cu frontierele externe care au fost menționate aici de către raportorul din umbră, nu considerăm că mecanismul acesta ar fi o opțiune ar fi limitat, la frontierele interne pentru că obiectivul acestui mecanism este tocmai să se înlăture anumite probleme care împiedică piața unică în continuare să fie atât de eficientă cum ar trebui. Și mă voi opri aici. Mulțumesc! Mulțumesc foarte util această clarificare. Acesta e primul schimb de opinii, iar acum raportorul are ca intenție să-și prezinte proiectul de raport pe 15 octombrie, dacă nu mă înșel, da, așa este. Nu cred că vom avea destul timp pentru audiere, dar da, voi da cuvântul raportorului din umbră. Mulțumesc, nu vreau să repet toate clarificările pe care le-a făcut comisia. Dar trebuie ținut uh, cont de cererea care s-a făcut. Am văzut însă, după ce am discutat cu secretariatul și cu serviciile Parlamentului, că nu este posibil să integrăm o audiere în uh, calendar. A doua soluție pe care o am este să organizăm o audiere în numele grupului nostru, dar care nu va avea aceeași poziție ca o audiere a întregului Parlament, pentru că ideea ar fi fost tocmai să deschidem discuția și către actori precum Comisia Europeană sau uh, Uh, de exemplu, experți de la Cambridge cu care am discutat, care au și publicat un studiu foarte interesant despre această propunere și ideea ar fi fost să avem un schimb de opinii cu ei, pentru că nu vrem să încetinim procesul, așa cum a zis și Comisia. Avem foarte mulți actori care sunt implicați în um, legătură cu mecanismul acesta încă din 2015. E momentul, în fine, să rezolvăm lucrurile în cadrul CFM-ului să nu mai pierdem atâta timp. Oamenii care trăiesc la frontiere nu pot să aștepte de la noi să ne așezăm și să așteptăm la rândul nostru. Deci eu zic că trebuie să acționăm, trebuie să ținem cont de toate remarcile făcute și pentru ca cei care și-au exprimat îngrijorările precum ECR-ul un, a unui mecanism comun uh, de comerț, vreau să vă liniștesc că nu trebuie să fie impus la toate frontierele, ci doar dup- la caz după caz pe proiecte uh, care se vor alege în acest sens. Mulțumesc, toată lumea este binevenită, bineînțeles, pentru a participa la evenimentul organizat de raportor. Vom mai avea ocazia să discutăm de mai multe ori, pentru că va mai fi prezentat și acest proiect de raport la Comisia Regii. Pe acesta vreți să luați cuvântul? Vroiam să fac un comentariu despre propunerea cu audierea de grup. Da, da, e foarte bine să facem așa cum ați propus. Mulțumesc! Vom continua acum la diverse cu agenda noastră. Sper că nu mai este nimic la diverse. Următoarea reuniune va avea loc pe 8 octombrie după amiaza și pe 9 octombrie marți la ora 9. Iar acum vom continua cu o scurtă reuniune a coordonatorilor cu ușile închise. Trebuie să fim extrem de organizați. O să rog de aceea toți oaspeții și pe toți membrii regii care nu participă la reuniunea coordonatorilor să părăsească sala cât se poate de repede. Mulțumesc!